Good morning, ladies. Bună dimineața, domnilor și domnilor. Declar deschisă această reuniune a Comisiei CONT. Avem o ordine de zi foarte efic- foarte interesantă și vom vorbi despre eficiența, eficiența și eficacitatea finanțărilor în Uniunea Europeană. Un subiect extrem de important, în special prin prisma faptului că vom vorbi despre perspectivele financiare ordinea de zi v-a fost pusă la dispoziție, dar uh, există o mică modificare. În loc să discutăm de la 9 la 11 și jumătate, vom discuta de la 9 la 11, pentru că la orele 11 vom purta o discuție specială cu privire la descărcarea Consiliului. Și de aceea toată lumea trebuie să-și limiteze contribuțiile și intervențiile, nu să vorbească mai repede, ci să fie mai conciși. Aș dori mai întâi să dau cuvântul domnului raportor, domnul Bart Stas. Bart, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, stimați invitați, Astăzi ne... Astăzi discutăm un subiect extrem de important. Motivele din spatele acestei audieri uh, urcă în trecut un an de zile, când uh, am aflat de existența unei eco-mafii care a intrat în sectorul energiilor regenerabile în Italia. Este vorba despre un articol care vorbea despre anumite operațiuni care, la modul cel mai grav, implicau uh, infractori în sfera dreptului comunitar. Banii dispăreau pur și simplu și nu este vorba doar despre banii europeni, ci și despre banii, despre fondurile naționale ale Italiei în special în sectorul energiei eoliene. Știm că astfel de lucruri s-au întâmplat și în alte țări, în Spania, în România, în Franța, pe insula Corsica, în Bulgaria, dar în orice caz este vorba despre un subiect față de care trebuie să fim extrem de precauți, vor, suntem, trăim vremuri tulburi, dificultățile financiare sunt mari, trăim vremuri în care Trebuie să vedem cum anume tratăm finanța publică, în special în contextul discuțiilor despre dimensiunea bugetului, volumul bugetului european. Unii spun că ar trebui să avem mai mulți bani europeni, dar eu cred mai degrabă că ar trebui să ne uităm la felul în care aceștia sunt cheltuiți. Astăzi vom discuta despre felul în care anumite fonduri europene sunt gestionate. Vom analiza cine sunt, de fapt, beneficiarii acestor fonduri, dacă acest lucru este corect sau nu, să fie așa, și, bineînțeles, vom intra în detalii. Avem un panel plin cu vorbitori extrem de competenți și de talentați și abia aștept să aud ce au de spus toate aceste persoane. Noi, Comisia de Control Bugetar, sper eu, vom fi în măsură să tragem concluziile potrivite pentru viitor, în special din perspectiva descărcării bugetare. Domnul președinte, dau acum cuvântul domnului uh, Zabos Fazekas, membru al Curții Europene de Conturi. Vă rog, domnule Fazekas, aveți cuvântul. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, onorați invitați. Mai întâi aș dori să mulțumesc Comisiei și în, parti, în principal domnului raportor Bart Stas pentru organizarea acestei importante audieri astăzi. Ca membru al Curții de Conturi, sunt onorat să contribui la această audiere prezentând evaluarea noastră cu privire la regularitatea, eficiența și eficacitatea cheltuielilor UE. Dar înainte de a începe prezentarea, dați-mi voie să vă felicit, dragă Ian, domnule Mulder, pentru că ați fost uh, numit președinte al acestei comisii. Eu sunt unul din predecesorii dumneavoastră și știu care sunt provocările care vă vor aștepta și cât de greu va fi să îmbunătățiți calitatea fondurilor europene. Cunoscându-vă în calitate de coleg, știu că nu numai că aveți experiența și cunoștințele necesare, dar și angajamentul de a vă confrunta cu toate aceste obstacole. Vă urez mult succes și aș dori să știți că puteți întotdeauna să contați pe sprijinul Curții de Conturi și în special pe sprijinul meu. Dar acum haideți să ne întoarcem la eficacitatea și eficiența fondurilor UE. Un subiect foarte important. Criza pune tot felul de obstacole în calea Uniunii Europene. Curtea își dorește să rezolve toate aceste provocări. După cum știți, Curtea de Conturi este un, o instituție de audit extern independentă. Declarația de la Lima și Mexico a Organizației Internaționale a Instituțiilor Supreme de Audit stabilește care sunt pilonii de bază ai acestora. Instituțiile naționale de audit eh, interpretează aceste principii cu maximă libertate. Există unele autorități naționale de audit care preferă să ofere sugestii eh, executivului, altele nu își exprimă punctul de vedere cu privire la chestiuni politice, ci doar verifică felul în care au fost folosiți banii publici. Curtea Europeană de Conturi are un rol cheie în asistarea Parlamentului European în exercitarea prerogativelor sale privind controlul bugetar. Parlamentul, în rolul său dublu, ca autoritate de descărcare bugetară și ca co-legiuitor, poate să tragă concluziile adecvate din această muncă. Mandatul general al curții este stabilit prin tratat și, tratat și este foarte larg. Auditul acoperă atât uh, aspectele ce țin de raportul rezultate-cost, cât și de conformitate. Conformitatea se referă la difer- diferite standarde și criterii, în vreme ce celălalt criteriu vizează în special fondurile publice. Deci, raportul rezultate-cost ține până la urmă de criteriile juridice. Declarația de asigurare anuală a curții este unică, în sensul că oferă o opinie cu privire la conformitatea fondurilor europene. Rapoartele anuale vizează în special chestiunile ce țin de conformitate și trebuie să arate dacă lucrurile se fac cum trebuie sau nu. Rezultatele ne arată că acest lucru nu se întâmplă în anumite zone, de exemplu în zona coeziunii. Dar dați-mi voie să subliniez că rata de eroare adică nivelul de neregularități publicat în fiecare an de curte, în raportul anual, nu trebuie să fie considerat un sinonim al fraudei. Declarația de, de asigurare nu își propune să evalueze aspectele ce țin de raportul rezultate-cost. Pentru a afla mai multe despre, de ace- despre acest raport, pentru prima dată vor fi incluse chestiuni ce țin de performanță într-un capitol separat din, an, din raportul anual pe 2010. Acestea vor fi prezentate în sinteză în acest raport. Curtea va arăta, arată în acest raport cum au fost cheltuiți banii, făcând ceea ce trebuie și oferă recomandări pentru îmbunătățirea modului în care aceștia sunt cheltuiți. Se examinează dacă intervenția UE a fost gestionată în conformitate cu principiile economice ale eficienței și ale eficacității. S-au adoptat 14 speci rapoarte speciale anul trecut, toate vizând raportul rezultate cost. În camera noastră, politici structurale, transport și energie, există mai multe rapoarte pe țeavă care vizează eficiența energetică, construcția drumurilor, investițiile portoare și altele. Abia așteptăm să prezentăm comisiei dumneavoastră rezultatele acestor rezultate, concluziile și recomandările acestora. Bineînțeles, curtea oferă și avize sau propuneri cu privire la revizuirea regulamentelor care au un impact financiar. În uh, avizul său 1 per 2010, cu privire la gestionarea financiară a Uniunii Europene, Curtea a subliniat zonele problemă și zonele care, unde trebuie să se îmbunătățească calitatea cheltuielilor un mesaj constant se încearcă a se transmite. Nu trebuie să cheltuim mai mult, ci mai bine. Deci trebuie să identificăm obiective clare în care bugetul european poate să aibă efecte importante cu privire la cheltuielile naționale. Există atât o dimensiune cantitativă cât și calitativă. Absorpția joasă a fondurilor UE în anumite zone nu trebuie să constituie un uh, stimulent pentru cheltuiala ușoară. Dar acum haideți să vedem care sunt beneficiarii. Dați-mi voie să spun că în, bada, în baza principiului valorii adăugate, prin care Uniunea Europeană trebuie să ofere beneficii clare și vizibile care nu ar putea fi disponibile la nivel național, adevărații beneficiari trebuie să fie Uniunea Europeană în întregul ei și cetățenii acesteia. Dar, de cealaltă parte, dați-mi voie să vă atrag atenția asupra faptului că este ceva, să, e, una este să fii beneficiarul final și alta este să fii elements should be underlined. The EU and the national budget recipient which are similar and are in some cases Activitățile bugetare naționale și ale Uniunii Europene, care sunt similare, sunt cofinanțate pe multe zone. În momentul în care există cofinanțare, beneficiarii finali nu primesc sume suplimentare ca urmare a intervenției Uniunii Europene. Unii, unele sume provin din partea bugetului european, altele din resurse naționale. Cofinanțarea crește numărul de programe care pot fi finanțate. O legătură directă între Comisia Europeană și uh, beneficiarii finali ai uh, Uniunii Europene există doar pe anumite zone, de exemplu cercetare în zone precum agricultura, coeziunea, dezvoltarea rurală, pescuitul, deci pentru majoritatea fondurilor UE, gestiunea de zi cu zi este garantată de administrațiile statelor membre și acest lucru se numește gestiune partajată. În acest caz, plățile UE constau în rambursarea statelor membre pentru ceea ce acestea au plătit beneficiarilor finali. De aceea, interlocutorii comisiei sunt organisme naționale la care doar beneficiarii au acces. Multe neregularități descoperite de curte vizează incorrecta aplicare a regulilor naționale. Acest uh, lucru ne îngrijorează, de exemplu, în contextul politicii, de coeziune atât pentru fondurile europene și, cât și pentru cele naționale eh, există reguli și nu trebuie să credem că regulile se aplică diferit în funcție de originea fondurilor. S-ar putea spune că bugetele naționale și bugetul UE sunt în aceeași barcă. Neregularitățile sunt rezultatul unor solicitări neeligibile, rezultatul unor supra-declarații de uh, costuri eligibile și de neconformitate cu condițiile de plată. Deci nu este până la urmă doar o chestiune ce ține de conformitatea regulilor. Important este că, ca cheltuiala să se facă în conformitate cu regulile naționale și în conformitate cu regulile de gestiune. Capacitatea administrativă trebuie să fie construită de jos în sus. Nu este posibil niciun șur, scurt circuit. Trebuie să îmbunătățim partea de input. Trebuie să avem, să facem pași practici care să crească eficiența și eficacitatea economice. Și acest lucru poate să necesite adaptări și pe partea juridică. Curtea este pe deplin conștientă de nevoia de a evalua politicile publice, aș dori să fac trimitere la raportul numărul 3 per 2010 cu privire la evaluarea de impact a procesului decizional. Trebuie să vizăm chiar politicile publice în sine. În, următoare, în următoarele avize ale corți, ale curții vor fi făcute aceste evaluări în contextul politicii de coeziune post-2013. Există o necesitate crescândă de a ne concentra pe rezultate, dincolo de regularitatea părții de input a fondurilor. De aceea, relația între conformitate și eficacitate și eficiență este cât se poate de importantă în desfășurarea muncii curții. În concluzie, dați-mi voie să spun că colegii mei de la curte și cu mine suntem convinși că este nevoie de un efort unificat al tuturor instituțiilor europene pentru, a, pentru ca cheltuielile noastre să fie mai bine făcute. Colaborarea noastră cu actorii interesați, în special cu Parlamentul European, dincolo de salvgardarea legalității și a regularității bugetului european, trebuie să se asigure că fondurile europene sunt cheltuite eficient și eficace în interesul beneficiarilor, al contribuabililor europeni și al Uniunii Generale în întregul ei. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru aceste cuvinte introductive și aș vrea să îi dau cuvântul domnului Sliders din partea Comisiei Europene. Thank you, Mr. Chairman. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Stimați deputați, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați invitat Comisia și în special Direcția Generală Politică Regională la a reuniunea acestei comisii. În uh, timpul pe care l-am la dispoziție pentru această prezentare, aș vrea să fac o prezentare de ansamblu a proiectelor cofinanțate în domeniul energiilor regenerabile și uh, eficienței energetice, punând accentul pe Italia de Sud și înscriind totul într-o perspectivă europeană pentru a vedea uh, care este situația. Can you start the uh, see any yes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 este un grafic care prezintă cheltuielile realizate la 5 octombrie 2011 de către principalii beneficiari ai fondurilor structurale și cifrele sunt exprimate în milioane de euro. E vorba despre cheltuieli pentru surse regenerabile de energie și pentru eficiență energetică în Italia. După cum vedeți, sumele sunt destul de mari în comparație cu alte țări. Italia a cheltuit circa 300 de milioane de euro pentru această categorie de cheltuieli. Și pe locul 2 se situează Spania, urmată de Franța, Franța cu 150 de milioane. În comparație cu alte țări care cheltuiesc uh, sume. Suma cheltuită în Italia este destul de importantă. Aș vrea să subliniez că în ceea ce privește sumele totale cheltuite în perioada 2007-2013, sumele sunt relativ mici. Uh, cheltuiala totală este de 65 uh, de 55-60 de miliarde Suma pentru energia regenerabilă este de circa 0,5%, deci puteți să vă dați seama că sectorul are o importanță relativă în cadrul tuturor programelor uh, desfășurate în Italia. Aceeași uh, informație este prezentată mai atractiv din punct de vedere grafic. Ce s-a făcut uh, până în prezent care sunt capacitățile instalate în Italia pentru generarea de electricitate. Vedeți aici o serie de cifre. În prima coloană aveți uh, capacitatea totală din energii regenerabile în diferite țări și în cea de-a doua coloană procentul pe care reprezintă energiile regenerabile în capacitatea totală și urmează capacitatea totală pe kilometru pătrat, capacitatea totală de energiei regenerabile. Dacă ne uităm la ultima coloană, care reprezintă indicatorul de penetrare a energiei regenerabile în țară, vedeți că vorbim despre circa 470 medie europeană și Italia nu este departe de această medie europeană. După cum vă puteți aștepta, țări ca Austria sau Suedia au un procent uh, mult mai ridicat de energie regenerabilă în producția totală de energie. Dacă revenim la Italia și la principalele regiuni pe care le putem uh, distinge în uh, Italia, veți vedea că în sud, dacă ne uităm la sudul Italiei, în Mezzogiorno, totul a început în 2000 cu o capacitate instalată de circa 3 miliarde, după care în 2009 a crescut și în 2010 capacitatea a atins 10.585 de megawatts, capacitate instalată. Procentul total al energiei din surse regenerabile a crescut de la 12% aproximativ la 32%. Deci s-a constatat o, un efect important de recuperare a decalajului de către Italia penetrarea energiei regenerabile în uh, Italia de Sud era într-adevăr mai mică decât în restul Italiei și acest lucru se vede foarte bine pe următorul slide, unde vedeți că trendul uh, pentru energia regenerabilă în Mezzogiorno în, este linia verde. Uh, linia aceasta urcă mult mai rapid decât liniile care reprezintă centrul și sudul și nordul Italiei, pardon. În ceea ce privește contribuția uh, capacității instalate aferente energiei regenerabile, vedem că există diferențe între diferitele regiuni. În nord, circa 80% provine din energia hidroelectrică și geotermală. Acest lucru se vede pe prima bandă de pe acest slide. În centru, 70% provine din aceste două surse, însă partea energiei fotovoltaice este ceva mai mare decât în nord. În sud, pe de altă parte, capacitatea hidroelectrică și geotermală reprezintă mai puțin de 30%, însă energia eoliană este predominantă, reprezintă circa 50% din capacitatea instalată pentru energii regenerabile. Acestea sunt datele pe care le-am colectat pe baza rapoartelor care ne-au uh, parvenit din partea autorităților italiene. Trecem acum la Sicilia și alte regiuni din uh, sudul Italiei. Următorul slide vă prezintă o viziune de ansamblu în privința capacității instalate ce s-a cofinanțat și ce este instalat. După cum vedeți, în a doua coloană, capacitatea cofinanțată instalată este capacitate aferentă energiei eoliene. Nu este surprinzător pentru că am văzut că energia eoliană ocupă un loc preponderent în sud, sudul Italiei trebuie să ne oprim și la a treia coloană, care prezintă capacitatea totală ele- pentru electricitate instalată. Și ceea ce puteți constata este că atunci când se calculează procentul capacității cofinanțate și totalul capacității, vedeți că capacitatea cofinanțată este relativ mică ca procent este de circa 16%, iar în ceea ce privește energia eoliană este chiar mai mică decât 16%. Deci incidența fondurilor comunitare asupra sectorului uh, regenerabil, regenerabilelor este, um, um, este neglijabilă în domeniul biomasei sau în uh, domeniul uh, Uh, eolian. Trecem la următoarele două slide-uri. Vedeți, pentru perioada de programare 2007-2013, intervențiile din sectorul energetic, proiectele finanțate, numărul de proiecte, costurile și plățile care au fost efectuate până în prezent. Pe regiune, pe fiecare regiune în parte și pentru fiecare program în parte. Dacă ne uităm la regiuni, vedeți că energia eoliană are o importanță mai mică, relativ mai mică avem uh, o uh, avem o intervenție programată de 1,4 milioane, însă doar 50 de milioane uh, este suma pentru energia eoliană. Cea mai importantă categorie este eficiența energetică cu aproape 600 de milioane. Asta arată importanța relativă a sectoarelor regenerabile în diferitele regiuni din sudul Italiei. Situația actuală, îmi cer scuze pentru că sunt uh, date care au uh, fost preluate uh, la 31 decembrie 2010 sunt cele mai fiabile, avem și date mai recente, însă acestea sunt date care sunt uh, fiabile. Avem situația generală a plăților, m-am referit deja la cele 300 de milioane de euro și aici vedeți cum se repartizează această sumă între regiuni pe plan vertical și între sursele de energie regenerabilă pe orizontală și iarăși vedem că sunt predominante energiile solare și eficiența energetică. Cel puțin în ceea ce privește cheltuielile realizate, suntem la zero atunci când vine vorba despre uh, capacitatea energetică finanțată în, uh, în perioada de programare, capacitatea energetică pentru energie. Ce aș vrea să subliniez în această prezentare este că, da, finanțăm cu sume importante sursele regenerabile de energie în Italia și mai ales în Italia de Sud, însă, dacă comparăm această finanțare cu finanțarea totală disponibilă pentru sector, constatăm că, se, că proiectele cofinanțate sunt uh, relativ puțin importante. Acoperă mai puțin de 50% dintre capacitatea instalată și dacă ne uităm apoi la defalcarea pe sectoare, constatăm că până acum am finanțat um, foarte puțin energia eoliană, și în ceea ce privește planificarea pentru următorii patru ani de programare, constatăm că suma va crește însă nu foarte mult, pentru că în Italia accentul se pune clar pe energia solară și pe eficiența energetică. Și uh, acolo se îndreaptă stimulentele pe care le acordăm noi aș vrea să ilustrez uh, cele spuse cu un ultim slide. Aș vrea să ilustrez o idee pe care a menționat-o și domnul Fazakas. Cadrul de audit pentru fondurile cheltuite în Uniunea Europeană în contextul gestiunii partajate. Pentru fiecare program există trei autorități. Autoritatea de gestiune, autoritatea de certificare care certifică cheltuielile și o autoritate de audit care auditează cheltuielile realizate pe diferitele programe din Italia. Există cel puțin două niveluri de control. Autoritatea de gestiune trebuie să controleze existența și execuția fiecărui proiect cofinanțat uh, de care răspunde, autoritatea de certificare face un al doilea control atunci când ne declară plățile, trebuie să certifice fapte, faptul că aceste plăți sunt uh, um, uh, corecte și autoritatea care se ocupă de audit și care efectuează auditul activității uh, autorității de gestiune uh, și a autorității de certificare. Și apoi, bineînțeles, că există și serviciile de audit din Comisia Europeană care controlează activitatea autorității de audit și care pot și să se deplaseze pe teren pentru a verifica legalitatea operațiunii până la nivelul autorității de certificare și de gestiune. O să mă opresc aici. Vă mulțumesc încă o dată pentru că m-ați invitat să mă adresez acestei comisii și sper că voi primi și întrebări. Sunt uh, disponibil să răspund la orice întrebări uh, pe care mi le veți pune. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul domnului Nicolino Paragona, de la ministrul uh, care este um, reprezentant al Ministerului uh, Dezvoltării Economice din Italia. Presidente, noi come Ministero dello Sviluppo Economico... Mulțumesc, domnule președinte. În numele Ministerului pentru Dezvoltare din Italia, Aș dori să vă spun că suntem autoritatea competentă pentru investiții uh, cofinanțate de către Fondul European de Dezvoltare Regională. În ceea ce privește imaginea de ansamblu pe care tocmai v-a oferit-o Comisia, e bine, pe de o parte aș dori să explic cum, investiții, cum sunt făcute investițiile uh, din punctul nostru de vedere și în ceea ce privește energiile uh, regenerabile și durabile. Iar apoi aș dori să trec la Sicilia și să intru în detaliu cu privire la aceste investiții. Obiectivul strategiei naționale este să, să încurajeze uh, industriile productive la nivel regional și să îmbunătățească, uh, să stimuleze uh, investițiile în resursele regenerabile, dar și uh, eficiența energetică. În ceea ce privește investițiile, noi avem cifre mai actualizate care ne arată că s-au înregistrat progrese considerabile față de cifrele prezentate până acum. Dar fără a intra în detalii, aș dori să vă spun că resursele din Strategia Națională pentru Investiții pentru perioada de programare 2007-2013 sunt de 3 miliarde pentru convergență și 1 miliard pentru competitivitate regională și ocupare. Iată, sunt resurse considerabile. și uh, obiectivele strategice cărora le corespund, corespund, e bine, în primul rând, să creeze o componentă, o, o industrie competitivă, să se creeze locuri de muncă uh, în legătură cu uh, energiile regenerabile. Apoi, dezvoltarea unor mecanisme de cercetare integrată pentru resurse de energie regenerabile și eficacitate energetică, iar apoi, de asemenea, să îmbunătățim rețeaua de uh, transport uh, al energiei și, de asemenea, să diseminăm și să facem schimb de bune practici în ceea ce privește eficiența energetică a clădirilor. O parte integrantă a acestei strategii este, în ceea ce privește convergența, uh, să avem uh, programe regionale, dar și interregionale. Astfel încât să stimulăm alegeri supraregionale, uh, decizii supraregionale care să depășească obstacolele de la nivel regional. Iată, obiectivele strategice care stau la baza tuturor acestor inițiative. În ceea ce privește starea, situația investițiilor, dincolo de ceea ce puteți vedea din cifre, există o întârziere față de plan, o, față de planul 2007-2013. Iar Guvernul Național încearcă să recupereze această întârziere prin stabilire de ținte pe care autoritățile naționale, regionale și locale trebuie să le atingă cu riscul de a plăti uh, amenzi dacă uh, nu o fac. Iar uh, rezultatele încep să se vadă. Dacă vă uitați la datele până la finalul lunii august, există în continuare o întârziere, dar este mult mai mică decât înainte. Am să vă dau o singură cifră. Numărul proiectelor deschise la finanțare la ora actuală a trecut de la mai mult de 2000, cifra comisiei la finalul lunii mai, este mai, mai mult de 2000 la finalul lunii august, mă scuzați, uh, și era mai puțin de jumătate în mai. Așadar, în primul rând, aceste proiecte se referă la eficiență energetică, la Uh, construcții, la uh, uh, clădiri, iluminare stradală și așa mai departe. În ceea ce privește energia solară și, bio, și cea obținută din biomasă și pro, proiectele de cogenerare, și acestea sunt reprezentate, dar mai sunt și alte proiecte de industrie și proiecte din zone urbane, mai ales în Sicilia. Cum sunt selectate pro, uh, proiectele? În primul rând, uh, bazat pe reglementările comunitare, bazate pe competitivitate și piață unică, dar și conform uh, criteriilor stabilite în programele operaționale. Așadar, conform cadrului legislativ. Deci criteriile acestea sunt să se respecte planul regional și național, vocația de mediu, componenta, dimensiunea de mediu, foarte, acest lucru este posibil cu foarte puține uh, proiecte de uh, producție de energie din surse tradiționale. Și bineînțeles, toate acestea conform procedurilor prevăzute și în regulile și procedurile de audit prezentate și acceptate de către Comisia Europeană. Reguli care, bineînțeles, sunt actualizate și supravegheate de către autoritățile italiene, DG Regio, dar și Curtea de Conturi. Cred că acum ar trebui să dau uh, cuvântul reprezentantului regiunii siciliene pentru a ne da mai multe detalii. Mulțumesc! Eu sunt director general al uh, Departamentului pentru Energie în um, uh, guvernul sicilian. Aș dori să uh, confirm ceea ce s-a spus deja atât de către reprezentantul Comisiei, cât și de către reprezentantul Ministerului. În Sicilia, bineînțeles, conform planului nostru cu privire la energie, am redistribuit utilizarea fondurilor pentru programul 2007-2013, redistribuit față de perioada anterioară. În uh, diapozitivele pe care tocmai le-ați văzut, uh, puteți observa că am schimbat cursul, am schimbat direcția, am încercat să descurajăm marile uh, producții, mai ales în ceea ce privește energia uh, eoliană. Suntem cel mai mare producător de energie eoliană din Italia și încercăm acum să ne redirecționăm cu ajutorul fondurilor europene către biomasă și uh, energie fotovoltaică și mai ales către unități uh, de producție mici și mijlocii pentru a avea o mai bună distribuție în teritoriu. Acest lucru corespunde și obiectivului de partajare a, uh, a sarcinilor ceea ce întotdeauna este complicat. Așadar, avem o serie întreagă de acțiuni uh, menite să stimuleze producția de energie din resurse regenerabile, dar în același timp încercăm să ne uh, concentrăm și asupra distribuției în teritoriu. Așadar, mai puține uh, parcuri foarte mari de energie oleană și mai multe parcuri mici și mijlocii de biomasă sau uh, unități de producție de biomasă și de uh, energie fotovoltaică. Concentrând, ne concentrăm asupra aspectului de producție, așadar, și încercăm să lucrăm cu autoritățile locale ceea ce face și ca uh, consumul energetic să fie mai eficace. Ceea ce dorim este să putem absorbi uh, majoritatea resurselor europene pe această parte de eficiență energetică, utilizând metode tipice, uh, acorduri între primari sau acorduri pentru insule. Astfel, sprijinim în principiu autoritățile locale din Sicilia pentru a trece către energii regenerabile și pentru a face pași în ceea ce privește eficacitatea energe- eficiența energetică. Așadar, uh, ceea ce facem din ce în ce mai mult este să ne adresăm autorităților locale și marilor companii producătoare de energetic de producători de energie. Aș dori pe scurt să-i dau cuvântul uh, domnului consilier Madino, pentru că am uh, depus foarte multe eforturi și în ceea ce privește uh, combaterea criminalității organizate. Îi dau cuvântul domnului consilier Madino. Președintele. Președintele este cel care acordă cuvântul. Uh, Aș dori de aceea să vă întreb câți vorbitori din Italia uh, vor interveni, pentru că ar trebui să știm asta. Câți vorbitori mai sunt din partea Italiei? Unul singur. Bun. Cât timp uh, intenționați să interveniți? Am să vă rog să fiți cât se poate de succint. Zece minute, poate chiar mai puțin. Vă rog, spune președintele. În primul rând îmi cer scuze, domnule președinte. Nu intenționam sub nicio formă să încalc regulile, regulile casei. Este prima oară când sunt aici și uh, cu siguranță sunt recunoscător că mi-ați dat această ocazie. Ați auzit din partea domnului Galati, antevorbitorul meu, că autoritățile regionale uh, depun eforturi pentru dezvoltarea și sprijinirea uh, surselor de energie regenerabilă. Și, bineînțeles, alături de acest angajament, există un angajament la fel de uh, puternic de a aplica și utiliza legislația națională care uh, este menită să producă transparență în modul în care sunt utilizate resursele și să împiedice atacuri din partea speculanților sau chiar a infractorilor. În ultimul an, am obținut un acord, am, am semnat un acord cu um, garda financiară din Italia, care, bineînțeles, monitorizează situația și uh, supraveghează procesele și fluxurile financiare în industrie și mai ales în această industrie, pentru că este un domeniu în care criminalitatea organizată uh, sau cei activi în acest domeniu pot să-și arate uh, pot să găsească acest domeniu foarte interesant, ei bine, acest acord înseamnă că toate permisele pe care le, uh, le acordăm pentru um, crearea unor uh, unități de producție de energie electrică, așadar toate autorizațiile pe care le dăm, trec pe la garda financiară înainte, astfel încât aceasta să poată, fac, să poată uh, face unele controle înainte. Așadar, um, se petrec luni întregi uh, verificând și controlând, astfel încât să se detecteze cât se poate de rapid uh, posibile intervenții din partea organizațiilor de criminalitate organizată. De asemenea, cooperăm cu ministrul de afaceri interioare și cu prefectul Siciliei. Și asta în baza experienței mele. Eu am fost prefect mult timp la Palermo și pe baza acestei experiențe am încheiat așadar acest alt acord acord care spune că înainte de a se acorda autorizațiile pentru construcția Uh, unității de producție de energie, uh, se face o verificare antimafia care se întâmplă, această verificare se face întotdeauna, însă de data aceasta este extinsă nu numai la uh, cel care construiește uh, unitatea respectivă, ci și la uh, cel care deține terenul Uh, și și la cei care eventual ar putea să uh, cumpere această unitate de producție de energie. Vedeți așadar că sunt, uh, este vorba de un sistem foarte eficace care ne oferă posibilitatea de a verifica aceste proceduri întotdeauna și este ceva care are rezultate foarte bune și ar fi bine dacă s-ar putea uh, întâmpla peste tot. Și asta dintr-un motiv foarte simplu. O, criminalitatea organizată nu investește numai în anumite domenii. Acești oameni dispun de foarte mulți bani și îi vor investi acolo uh, de unde vor obține cel mai mare profit, dincolo de o singură regiune sau de un stat Esențial este așadar să se ia măsuri, precum cele pe care le-am luat noi, așadar să se ia astfel de măsuri în întreaga Europa. Și asta pentru că nu se poate exclude ca o organizație infracțională să investească într-o altă regiune față de cea din care provină. Vor investi unde au posibilitatea. Iar noi, așadar, cu alte cuvinte, nu facem asta uh, numai pentru că este un sector în care există mai multă criminalitate organizată, ci pe, o facem pentru că trebuie să ne asigurăm că industria, în general, este protejată. Și, bineînțeles, că resursele sunt uh, utilizate în mod adecvat. În același timp, trebuie să obții un echilibru între asta și sprijinirea uh, industriilor respective. Trebuie luate așadar unele măsuri de precauție uh, și uh, pe zone mai mari. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! A fost într-adevăr foarte interesant și uh, într-adevăr încurajator. Vă mulțumesc! Dau cuvântul acum celor care doresc să intervină pentru dezbatere. Eu propun să limităm timpul până la 10 și 10, ceea ce înseamnă că puteți pune întrebări, dar întrebările nu ar trebui să dureze mai mult de două minute. Cine dorește să intervină? Domnul Ehrenhauser. Să începem printr-o întrebare generală, pentru că eficiența fondurilor europene este strâns legată și de costurile administrative, pentru că știm că multe dintre acestea reintră în uh, bugetele naționale și aici este vorba despre costuri pe trei administrative la trei niveluri. La nivelul european, la nivelul statelor membre și la nivelul beneficiarilor, nu în ultimul rând. Și de aceea am o întrebare pentru comisie. Există pentru cele trei niveluri volumul costurilor pe fiecare sector politic, asta pe de o parte. Și pe de altă parte m-ar interesa dacă costurile administrative din statele membre sunt sau nu finanțate cel puțin parțial și din bugetul european. Domnul Sandergaard. Øh, tak, øh, formand. Øh, jeg har, jeg har to Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am și eu două întrebări. Prima vizează expunerile primului, ultimului vorbitor. Prima întrebare. Când se va încheia acest proces de anchetare a sau când a, când a debutat acest proces de anchetare a activităților mafiote din acest domeniu. Și o altă întrebare. How does organized crime misuse EU funds? Deci cum abuzează criminalitatea organizată de fondurile Uniunii Europene? S-a făcut trimitere la cazul Castri. Ultimul a fost condamnat pentru activități mafiote. La vremea respectivă exista deja o condamnare în numele său, iar el, iar el desfășura astfel de activități în domeniul energetic și de aceea aș dori să știu când au pornit, când au debutat aceste anchete. Dacă cercetăm acest grup de persoane, ar fi cât se poate de interesant dacă am putea fi în măsură să spunem câte exemple concrete avem, câte, câți mafioți dețineau terenuri pe care desfășurau astfel de activități sau câți mafioți au beneficiat de fonduri europene. Întrebarea este dacă există statistici, dacă există fapte. Și aș dori să știu despre ce sume vorbim. From, uh, oh. Mulțumesc, văd că nimeni altcineva nu dorește. Ba da, domnul raportor dorește să intervină, vă rog. Ja, um, moet zeggen, um, ik ben een beetje op mijn honger gebleven Mulțumesc, Ian. Să vă spun ceva, pe mine nu mă satisface ce am auzit. Bineînțeles, sunt lucruri interesante și uh, foarte... E foarte bine de știut toate aceste lucruri, dar știm care este tema acestei audieri. Am avut uh, această prezentare din partea Comisiei cu privire la eficiență și eficacitatea energetică, la resursele regenera regenerabile de energie. Este bine să vorbim despre eficiență și eficacitate și așa mai departe. Este bine să știm de unde provine fiecare kilowatt de energie, dar de fapt esența acestei audieri și motivul pentru care doream să o avem este următorul. Au existat articole în presă și au existat rapoarte, precum cel uh, citat de domnul Sondergaard, în sensul că mafia exploatează această industrie. Și în acest context am dorit să știm care este interesul față de subvențiile în materie de eficiență energetică și care este legătura cu sectorul mafiot. Apoi, triangularea despre care vorbea reprezentantul Curții de Conturi, ați spus că, de exemplu, desfășurați un audit și știți ce se întâmplă la fața locului, dar care sunt rezultatele concrete? Poate ne puteți spune și nouă niște rezultate concrete. Apoi, uh, mi-a părut bine să-i ascult pe reprezentanții Italiei. Ultimul domn care a vorbit a vorbit despre cele două protocoale și cred că este cât se poate de important acest lucru pentru că ele reprezintă instrumente care pot fi folosite pentru a combate criminalitatea. Dar unul din vorbitorii italieni ar trebui poate să ne spună care este volumul care este dimensiunea acestui fenomen criminal. Este cumva o problemă majoră sau nu? Vorbim despre energia eoliană, iar reprezentantul Comisiei a încercat în prezentarea sa să, să pună pe planul 2 energia eoliană și să spună că există investiții susținute în alte forme de energie și că practic ne îndepărtăm de energia eoliană. Eu aș dori să știu dacă ne îndepărtăm din cauza fenomenelor criminale din acest sector, sau nu? Foarte bine, sper că nu am trecut pe nimeni cu vederea, spune domnul președinte. Dau acum cuvântul comisiei. După care vorbitorii italieni pot să dezbată între ei cine dorește să răspunde sau dacă doresc să răspundă toți, oricum, comisia deocamdată. Uh, thank you again. Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește chestiunea rezultatelor controlelor și auditului, la primul și la al doilea nivel, practic depinde de autoritățile italiene să controleze proiectele care sunt cofinanțate. Deci cred că ar fi cât se poate de important pentru delegația Italiei și a Siciliei, eh, prezente aici, să arate dacă dețin informații specifice cu privire la aceste rezultate pentru proiectele de energie regenerabilă în sudul Italiei și în Sicilia în special. În ce privește rezultatele de audit ale comisiei, vă pot spune că în momentul de față nu avem niciun fel de informație în sensul că ar exista un nivel mare de neregularități în ce privește proiectele de finanțare europene, în toate sectoarele. Acest lucru, bineînțeles, s-ar putea datora unui fapt pe care l-am subliniat și care a fost și menționat de domnul Stas, și anume, din câte înțeleg eu, din contribuțiile legambiente care au fost în dosarul pentru această reuniune, problema este în special legată de energia eoliană. Din vari motive, suntem mai puțin implicați în energia eoliană decât eram în trecut sau decât suntem în alte țări. Și mă refer aici în special la sudul Italiei. Poate că asta ar fi o explicație pentru felul în care fondurile europene pentru sursele regenerabile de energie în sudul Italiei sunt mai puțin expuse abuzurilor și neregularităților. În ce privește cealaltă întrebare a domnului Sonergaard, aș propune să răspundă la aceasta delegația Italiei. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Domnul Paragona, dacă dorește să intervină. Dați-mi voie să vă cer scuze pentru încălcarea procedurii mai devreme. Pur și simplu îi sugerasem domnului Stas că ar fi bine dacă și regiunea ar putea să se exprime, dar nu încercam în niciun fel să încalc regulile de procedură. Dați-mi voie să spun câteva chestiuni uh, generale cu privire la rolul nostru, după care aș sugera ca oamenii care au muncit pe teren să aibă posibilitatea să se exprime. Și mă refer în special la reprezentanții Guvernului Regional sicilian. Nu cred că există niciun fel de problemă. legată de utilizarea resurselor comunitare sau de abuzul acestora sau de utilizarea frauduloasă a acestora, în special în ceea ce privește energia eoliană infiltrarea mafiei reprezintă o problemă generală. Oriunde există bani, oriunde există o investiție, există și un risc de acest gen. Deci să nu credeți că acest lucru constituie un exemplu tipic pentru acest sector. Cred că am merge prea departe dacă am spune acest lucru. Este o problemă cu care cu toții suntem familiarizați și ceea ce știm este că toate sectoarele de investiție de la lucrurile cele mai specializate până la lucrurile cele mai banale, se confruntă cu această problemă. Activitatea noastră la nivel de guvern central a fost aceea de a întări garda financiară și mai mult printr-un proiect finanțat de Uniunea Europeană care a făcut ca în cele din urmă, capacitatea de anchetare a gărzii financiare să crească semnificativ. În ce privește reducerile de investiții în domeniul eolian, acestea nu au avut loc pentru că este un risc prea mare în zonă, ci pentru că au fost făcute investiții mari în trecut. Trebuie să se facă o evaluare întotdeauna dacă investițiile mari nu cumva ar trebui să fie regândite și eventual reduse. Cred că celelalte întrebări ar fi tratate mai bine de reprezentanții care sunt pe domeniu. Domnul Calati. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Interesele criminali- criminalității organizate, interesele mafiei în Sicilia, pe acest domeniu și pe toate celelalte sectoare, inclusiv pe sectorul verde, uh, sunt uh, domenii de care mafia se interesează. cunosc cel puțin un studiu statistic care arată că organele de anchetă au fost nevoite să anuleze autorizații, au fost în măsură să aplice amenzi pentru că au existat cazuri de corupție, de exemplu, dar uh, îndepărtarea noastră de energia eoliană și apropierea de energia fotovoltaică ține mai mult de un planning regional și are mai degrabă legătură cu faptul că fermele eoliene plătesc mult mai bine decât fermele fotovoltaice și de aceea este de așteptat ca mafia să fie mai implicată în sectorul eolian decât în sectorul fotovoltaic. În presa națională și internațională s-a vorbit foarte mult despre un caz, un uh, om de afaceri care a investit foarte mult în Alcamo, 30-40 de miliarde de euro, și regiunea a acționat extrem de repede, iar respectiva companie care producea energie eoliană, iată, a fost confiscată și se află acum sub administrația statului. Deci a fost preluată de stat. Crima organizată utilizează adesea vehiculul corupției. Iar în acest caz despre care v-am vorbit, autoritățile s-au uh, luptat din răsputeri, pentru că prerogative există. Dar să nu uităm că mafia nu este interesată doar de fondurile europene, ci de autorizații. În general, autorizațiile de construcție, autorizațiile de construi, con, construcție de instalații și așa mai departe. Și de aceea, pe această zonă am efectuat o serie de controle, inclusiv uh, controle spontane, care au produs anumite efecte și sper eu vor produce efecte și pe viitor. Nu știu dacă răspunsul meu a fost satisfăcător sau nu. Mulțumesc foarte mult, domnul Marino, dacă dorește să adauge ceva, dacă nu, să țineți cont de întrebarea domnului Sondergaard. Domnul Sondergaard a, a întrebat ce s-a întâmplat. Uh, domnule Sondergaard, poate puteți repeta întrebarea pentru ca domnul Marino să poată răspunde la întrebare. Da, poate că a fost o problemă de interpretare. Voi încerca în engleză, poate că e mai bine decât în daneză. Am întrebat când anume a fost introdusă această regulă de efectuarea controlelor împotriva mafiei. Pentru că avem un caz din noiembrie 2009, 15 persoane au fost arestate, Vici Vigoreto, unul dintre acești oameni, în 2006, fusese condamnat, fusese condamnat pentru infracțiuni în acest domeniu. Deci întrebarea este cât se poate de interesantă. Când anume a fost introdusă această regulă cu privire la controlele asupra mafiei? Altă întrebare. După ce a fost introdusă regula, câte, caze, câte cazuri au fost descoperite? Câte cazuri au fost descoperite și care este suma de bani despre care vorbim? Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, domnule Marino, doriți să răspundeți? sau domnul Galati? Da. Articolul despre care vorbiți dumneavoastră, ai bine, mă tem că nu l-am citit. Nu cunosc uh, persoana despre care face vorbire articolul. Cât privește cealaltă persoană, nu înțeleg uh, cum a fost, în ce măsură a fost implicată, dar când uh, am vorbit cu domnul Nikaschi, pentru prima dată i-am spus că în 2009, în momentul în care ancheta a debutat și în urma căreia a rezultat că investițiile făcuse, fuseseră făcute prin mafie, pot să vă spun că statul a intervenit, iar uh, societatea a fost naționalizată. Au fost adoptate măsuri adecvate de către guvernul sicilian. Și, practic, acestea au fost aplicabile din a doua jumătate a anului 2010. Cele mai eficiente dintre acestea au debutat uh, în a doua jumătate a anului 2010 și au continuat. Acum, cât privește situația domnului Nicastri, el nu era singurul interesat de utilizarea fondurilor publice în scopuri personale. Corupția avea ca obiectiv final obținerea de autorizații. Nu vă pot da un, un răspuns definitiv, dar nu se pune problema doar a utilizării fondurilor europene. Mafia este interesată în primul și în primul rând de obținerea autorizațiilor, de obținerea licențelor. Și din acest punct de vedere pot să vă spun că am fost foarte activi. Acordurile pe care le-am menționat cu poliția de a lupta împotriva penetrării mafiei există din 2010. Există cazuri foarte concrete pe care le-am anchetat și aș dori să menționez unul dintre ele care se referă la acțiuni minore în domeniul fotovoltaic între anii 2000 și 2006 și în sectorul biomasei suma despre care vorbim fiind de aproximativ 400 de mii de euro. Odată ce Olaf anchetează un astfel de caz, banii publici pot fi retrași. Mulțumesc. Cred că trebuie să punem punct aici, trebuie să încheiem discuția, deși este extrem de interesantă și am fi putut continua mult, mai mult, dar uh, mai avem o serie de puncte pe ordinea de zi. Continuăm acum cu subiectul fraudă din perspectiva fraudă în materie de fonduri europene din perspectiva Europol și buna utilizare a fondurilor pentru a sprijini cooperarea în materie de aplicare a legii. Dăm acum cuvântul domnului Erting. Pronunția a fost excelentă, e ca și cum ați fi pe jumătate danez. Vă mulțumesc că ați invitat Europolul la această audiere importantă. Aș vrea să încep această intervenție prin a vă vorbi despre rolul și competențele Europol, apoi voi prezenta proiectele actuale, activitățile actuale legate de grupurile criminale, ale căror activități au un impact asupra bugetului, pentru că nu am uh, avem uh, investigații legate de utilizarea fondurilor, poliția face aceste investigații și în sfârșit așa să vorbesc despre utilizarea fondurilor europene pentru a facilita cooperarea în ceea ce privește fraudele. Aș vrea să amintesc că Europolul este agenția care asigură aplicarea legii în uh, Europa. Coordonăm răspunsul la activitățile criminale în Europa. Tocmai ni s-a mutat sediul în Olanda. În Olanda avem peste 700 de experți în domeniul aplicării legii, inclusiv ofițeri de legătură din partea celor 27 state membre și din partea unor țări terțe, cum este Statele Unite, Columbia, Norvegia, Suedia și alte țări. Nu suntem doar o organizație polițienească, ceea ce este foarte important. Uh, lucrăm în sensă legătură cu carabinierii, cu garda financiară și cu alte organisme de aplicare, asigurare aplicării legii din uh, statele membre. Deci uh, avem o activitate de coordonare. Coordonăm peste 14.000 de cazuri pe an și nu avem puteri coercitive, ceea ce este în regulă. Și cu toate acestea Uh, contribuim mult la activitățile de coordonare. De exemplu, în cazul de pornografie infantilă, coordonarea a fost făcută de uh, Europol și am ajutat și Norvegia atunci când uh, a trebuit să se ocupe de atentatul de la Oslo. Ne-am folosit capacitățile pentru a-i ajuta și sprijinul nostru a fost foarte apreciat. În ceea ce privește întrebarea pusă de dumneavoastră, uh, vă pot spune că ne preocupă două domenii de acțiune. În primul rând, uh, ne stocăm datele în dosare analitice și unul uh, este intitulat uh, FUM, pentru că se referă la țigări, și celălalt se ocupă de fraudele legate de TVA în comunitatea europeană. Avem singura bază de date state care uh, stochează date cu privire la criminalitate uh, în, uh, transfrontalieră. Avem în vedere rețelele criminale care nu activează doar în Italia. E vorba despre tot felul de grupuri uh, criminale care sunt uh, uh specializate în uh, exploatarea um, uh, tuturor portițelor de scăpare legale pentru a frauda. Aceste grupuri operează un timp uh, foarte scurt, nu plătesc uh, TVA-ul, ci îl pun și îl pun în buzunare. Comisia estimează că TVA-ul costă cel puțin 60 de, astfel de fraude costă cel puțin 60 de miliarde de euro anual alte fraude costă între 800, uh, între 200 și 250 de miliarde de euro pe an. Conform uh, evaluării din 2011, vă pot informa în privința următoarelor tendințe. Frauda permite uh, criminalitatea în întreaga Uniunea Europeană, există infracțiuni uh, la nivel multinațional. Se cooperează cu rețelele și rețelele acestea criminale lucrează, în, uh, lucrează împreună. Grupurile nu concurează, ci uh, uh, pun în comun cunoștințele și uh, um, viteza cu care reacționăm și măsurile luate, uh, viteza intervențiilor grupurilor criminale arată că aceste uh, grupări criminale colaborează între ele. Grupurile criminale organizate investesc uh, în activitățile reciproce. Spălarea de bani este adesea efectuată de bănci locate în țări terțe. Aceasta este una dintre caracteristicile tuturor cazurilor raportate. În uh, Europa de Sud-Est operează grupuri chineze și vietnameze care cooperează cu grupări europene. Um, se folosesc documente vanale falsificate și se face evaziune fiscală în felul acesta în privința plății TVA-ului. Avem o problemă uriașă. Grupările acestea se adaptează foarte repede și se, își schimbă tacticile. Într-o zi uh, fac evaziune fiscală în privința TVA-ului, în altă zi în privința vânzării de telefoane mobile falsifică bani și folosesc și sistemul de plată a TVA-ului. Sunt grupări extrem de active și cred că trebuie să facem ceva în privința lor. Foarte mult măsuri au fost luate de statele membre și anumite activități au fost uh, stopate. Ne-ați rugat să ne ocupăm și de o altă chestiune, și anume banii folosiți pentru a Uh, sprijini aplicarea legii. Uniunea Europeană face activitate de prevenție și uh, are o sumă de 100 de uh, milioane de euro pe an alocat, o sumă alocată pentru aceste activități. În 2009 am beneficiat de această finanțare. Acum suntem excluși pentru că suntem o agenție europeană, însă inițial am uh, putut uh, folosi uh, sume europene. Acum nu suntem beneficiari, suntem excluși de la orice fel de finanțare. Programul ISEC este redactat de către Comisie fără a consulta agențiile și rezultatul este că Comisia subvenționează proiecte derulate de autoritățile naționale și uneori se dublează activitatea Europol sau în orice caz nu este coordonată activitatea de la nivel național cu activitățile Europol. Ce e și mai rău este că fondurile comunitare s-ar putea folosi direct în interesele Europol. Există un consorțiu de state membre care a primit o, o sumă din partea instrumentului de preaderare pentru a consolida uh, capacitățile unui centru situat în Bucure- București. Însă acest centru, de fapt, uh, dublează activitățile Europol și cu toate acestea, statele membre au făcut un plan uh, strategic pentru ca această agenție să coordoneze aplicarea legii în uh, Europa de Sud-Est. Noi nu ne dorim ca activitățile noastre să fie dubleze în statele membre și în niciun caz în detrimentul bugetului european. În 2006, Olaf a aprobat finanțarea programului Pericles de luptă împotriva contrafacerilor. Însă nu s-a ținut cont de faptul că în 2002 Olaful a fost desemnat ca centru uh, pentru combaterea contrafacerilor. Olaful are o relație constructivă cu Europol, avem o cooperare bună, însă nu întotdeauna uh, activitățile noastre sunt foarte bine coordonate. Aș vrea să um, vorbesc în continuare despre programul care finanțează cercetarea. Acest program uh, finanțează și cercetarea în domeniul uh, afacerilor interne, însă nu există o monitorizare atentă a procesului de acordare a fondurilor și fondurile pot fi uh, risipite. Din păcate, Europolul nu are un rol în evaluarea proiectelor, ori este esențial ca beneficiarii finali să fie implicați. Care sunt recomandările pe care le putem face pentru a nu aduce doar critici, ci să facem și recomandări? Comisia a cerut uh, să se înființeze un fond pentru a se implementa uh, strategia cu privire la siguranță internă. Exemplele arată că se poate folosi mecanismul de cofinanțare și fondul pentru siguranță internă trebuie să fie înființat agențiile și Europolul trebuie să fie implicate în administrarea acestor fonduri. Agențiile trebuie să fie mai bine implicate în gestionarea fondurilor europene. Fondul pentru siguranța internă trebuie să permită Europolului să susțină activități directe. Trebuie ca aceste fonduri să fie utilizate pentru a face fața amenințărilor. Cu aprobarea Comisiei, Europolul a consacrat deja fonduri acestor acțiuni și absorpția în statele membre a fost foarte bună. Statele membre inițiază anchete pentru că suntem într-o situație bugetară dificilă și facem schimb de informații, însă bugetul pentru aceste proiecte este limitat. Sperăm că Fondul pentru Securi Siguranța Internă va contribui la aceste activități. Care e concluzia? Din punctul nostru de vedere, există o bună înțelegere a fraudei legate de TVA. Din păcate, în anumite țări europene, frauda TVA nu este luată în considerare ca o fraudă care aduce atingere fondurilor europene. Desfințarea granițelor interne a dus la creșterea acestui tip de fraudă este important să utilizăm instrumentele disponibile și serviciile oferite de Europol. În ceea ce privește fondurile europene, Europolul trebuie să lucreze în strânsă cooperare cu gestionarii fondurilor pentru ca proiectele să nu submineze acțiunile Europol și agențiile trebuie să fie mai strâns implicate în gestionarea fondurilor europene trebuie să se asigure o mai bună coordonare, o mai bună investigare a criminalității în statele membre. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru aceste sugestii interesante. E un subiect uh, foarte important în următoarele luni se va vorbi și despre sistemul de resurse proprii și subiectul va reveni în discuție. Are cuvântul în continuare domnul Antonio Pergoliții de la Observatorul pentru Mediu și Legalitate din Italia. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc pentru invitație. Importante inițiative. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc celor care au vrut să ne aibă aici. Eu mă ocup de... Eu conduc um, departamentul de cercetare și cel de răspuns politic uh, din punct de vedere al mediului al, unei, al unui uh, ONG. Încercăm să combatem însă și alte activități uh, ilegale care afectează mediul. Bineînțeles, energia eoliană este viitorul în Italia și în Europa. Este unul dintre puținele sectoare care pot contribui la um, regenerarea economiilor noastre, pot, poate crea locuri de muncă uh, și ne poate îndepărta de uh, carburanții fosili. Toate aceste aspecte sunt pozitive și, drept urmare, această tehnologie trebuie să fie distribuită în teritoriu uh, astfel încât să se uh, elimine uh, interesele deja foarte bine stabilite. Așadar, penetrarea uh, criminalității organizate în sursele de, de energie regenerabile sunt o problemă gravă, dar pot fi controlate. Toate autoritățile ar trebui să facă tot ce le stă în putință pentru a se asigura că acest fenomen este combătut. Însă trebuie să se facă unele distincții analizele noastre a infracțiunilor de mediu au început în 2007, iar primele noastre anchete au arătat că bandele și mafia erau interesate în resurse de energie regenerabilă, iar în primul rând uh, atenția lor s-a îndreptat înspre energia hidroelectrică. În Calabria, de exemplu, mafia locală era interesată de uh, hidrocentrale, iar în 2007 și de energie eoliană. Dar au, a intervenit poliția, uh, procurorii și este ceva uh, ce trebuie remarcat. Bineînțeles că știm că mafia este prezentă în Italia. Există zone în care uh, mafia controlează teritoriul și, de asemenea, au um, chiar poziții de putere în unele uh, domenii. Sunt infiltrați în autorități, iar asta se reflectă și la nivelul chiar național. Unii dintre vorbitori spuneau despre uh, cum o organizație mafiotă avea Uh, reprezentanți și în, Maf- în Malta, de exemplu, și în alte țări. Deci nu este vorba numai de, uh, un folc- de folclorul italian. Este vorba de un fenomen, un fenomen uh, care lucrează la nivel global și face parte dintr-un lanț uh, complex care uh, include persoane care nu au uh, antecedente, uh, autorități, politicieni și așa mai departe. Din păcate, corupția leagă criminalitatea organizată de, de cei din autorități. Și acest tip de uh, alianță strategică trebuie să fie combătută. Deci, uh, uh, alianțele în, uh, strategice cu autoritățile uh, care apoi permit genul acesta de operațiuni emițând autorizații. Deci dacă ar fi să analizăm modul de operare, criminalitatea organizată în resursele de energie regenerabilă a, a, um, utilizează metodele a, uh, clasice. A, uh, preluarea unor industrii complete, um, influențarea autorităților, um, reglementarea aproape sau uh, controlul pieței locurilor de muncă. Uh, practic se elimină uh, mecanismele pieței libere și se creează un sistem parazit care poate să ducă chiar la tot felul de activități, inclusiv activități legale. Este foarte dificil să urmăm fluxul banilor, dar trebuie făcut. Giovanni Falconi, uh, un uh, judecător de instrucție ucis de mafia, spune asta, că trebuie urmăriți uh, banii, pentru că astfel se pot găsi metodele prin care mafia reușește să acapareze teritoriul. Roberto Scarpinati, Uh, un procuror italian poate să vă explice foarte bine acest tip de sistem. Și ba chiar mult, mai mult, poate să explice cum acești uh, cum mafia influențează decizii luate de către administrația publică. Și trebuie să ne așteptăm la astfel de lucruri. După cum spunea Falconi, este vorba de persoane raționale care încearcă să uh, influențeze finanțarea publică. Există trei tipuri de finanțare. Capital, dobândă și, dobânzi și apoi autorizații. Ceea ce încearcă ei apoi să facă este să intercepteze fluxul de bani publici și să îi pună în conturi care uh, oferă dobândă. Am elaborat un mic uh, tabel cu privire la finanțele în acest domeniu. 225 de milioane de euro au ajuns în astfel de uh, conturi. Noi suntem o organizație de mediu și ne dăm seama că nici măcar procurorii nu pot să spună exact câți bani au ajuns în astfel de conturi. Însă există sentințe ale unor uh, instanțe care, uh, adunate, duc la sute de ani în închisoare. Dar este vorba de uh, prime sentințe care pot fi atacate de două ori în justiție. Oricum, au fost uh, condamnate persoane în acest sens. În ceea ce privește energiile regenerabile, vedem o nouă strategie a mafiei, și anume de a pătrunde în domeniul uh, în altelor tehnologii. În mod tradițional, mafia era, în, era prezentă în domeniile cu mai puțină tehnologie, cimentul, de exemplu. Practic, ei au construit o parte din uh, infrastructura italiană. Dacă ne gândim la infrastructurile construite și uh, alianțele strate, strategice și uh, legăturile foarte strânse cu mari întreprinderi pentru uh, construcția infrastructurii, așadar. Deci nu este vorba numai de uh, energia eoliană sau energiile regenerabile, este o problemă structurală. Stimulentele au fost, din păcate, foarte multe care au atras uh, mafia în acest domeniu. În primul rând, dezvoltarea a fost planificată în mod defectuos la nivel național. Până anul trecut, de fapt, nu exista o strategie națională pentru acompanierea dezvoltării energiei uh, eoliene. Până anul trecut, totul se dezvolta în mod haotic. Deci nu exista instrumentul de control, dar încet, încet uh, intervin mecanismele de aplicare a legii. Mafia, după cum spuneam, are foarte mulți bani de investit. Și cu siguranță au reușit să distorsioneze procesele de acordare de autorizații și de permise. Și asta este o problemă. Una dintre ultimele anchete a fost uh, cu privire la ancheta de Vento, în Puglia, este vorba de un uh, parc de energie eoliană. Și nu este vorba numai de bande sau de mafie, este pur și simplu de, vorba de autorizații de construcție obținute în mod fraudulos. Procurorii antimafia în 2010 în Messina au făcut o anchetă care s-a soldat cu confiscarea 25 de milioane de euro din partea unei uh, întreprinderi. Uh, Ancheta continuă, deci nu am să vă dau numele persoanei respective, dar ancheta a, dus, a arătat legături cu doi uh, mari uh, conducători din mafie care erau în legătură cu acest întreprinzător. Iar acești întreprinzători sunt uh, figuri centrale în, uh, proced, în procesul uh, din Italia. De exemplu, un întreprinzător nu are teren și, în schimb, vorbește și obține, vorbe, se adresează autorităților, primește autorizații și um, acordul de a utiliza um, un teren, iar apoi are un pachet pe care îl vinde unei mari companii. Iar această libertate de mișcare de care se bucură întreprinzătorii, dezvoltatorii, deschide ușa unei, unui, unei foarte mari opacități în sistem. Acești oameni, practic, nu au bani, dar au un pachet de autorizații pe care pot să le vândă altcuiva. Iar acest uh, lucru trebuie să fie combătut prin măsuri în domeniul bancar. Trebuie să restrângem domeniul de acțiune al acestor oameni care de multe ori sunt în legătură cu criminalitatea organizată. Însă, în același timp, trebuie să fim prudenți Conform autorităților italiene, în următorii ani vor exista uh, finanțări publice de aproximativ 10 milioane de euro care se vor îndrepta către sursele de energie regenerabilă și, acest, și va trebui să uh, fim foarte prudenți în acest sens. Un exemplu, Calabria, pentru a vă arăta uh, nivelul de infiltrare a uh, criminalității organizate. Din 18 parcuri eoliene, E bine, toate sunt verificate de către procurori. Toate sunt uh, anchetate de către uh, procurori. Fie că este vorba de implicarea mafiei sau sunt implicate persoane care sunt în legătură cu mafia. Deci, în concluzie, nu este vorba de sursele de energie regenerabilă sau energia eoliană care sunt problema, ci mafia este problema. Energia eoliană este doar una din uh, elementele în care este prezentă mafia. Mass media însă, bineînțeles, uh, exagerează când uh, scriu despre asta. Noi am încercat să asociem câteva cifre acestui fenomen și pentru Italia am adunat toate anchetele în ceea ce privește uh, scandalurile cu privire la deșeuri, la, ceme, la ciment și le-am comparat cu anchetele din uh, domeniul eolian, iar uh, anchetele din domeniul eolian uh, ajung la 5,9% din uh, sumele uh, în joc. Dar nu este vorba numai de mafia, sunt acoperite și alte tipuri de corupție sau fraudă când este vorba de scandalurile cu privire la deșeuri și la ciment, uh, cifrele se referă numai la um, uh, sumele uh, în care este implicată mafia. Deci, iată, în domeniul eolian, fenomenul este mult mai restrâns, dacă e să comparăm cifrele. În concluzie, ce pot să vă spun este că avem o capacitate economică foarte puternică din partea aparatului mafiei, care se exprimă mai ales uh, și prin uh, relații cu autoritățile locale, perpetuându-se un fel de mm, uh, acțiune de tip colonial. Banii, banii publici ajung la uh, nivelul local, unde pot corupe sistemul. Acești bani pot fi cheltuiți într-un mod netransparent, uh, și sunt poate um, cheltuiți într-un domeniu în care uh, șeful local al mafiei poate deturna cu ușurință aceste fonduri uh, și acești bani ajung așadar pe, mâini, pe mâinile infractorilor. Trebuie de asemenea așadar să încheiem un acord cu patronatele italiene, astfel încât întreprinderile care sunt victime ale acestui tip de fenomen, pentru că există multe companii care sunt transparente, sunt deschise și practic sunt victime ale acestui tip de criminalitate organizată. Președintele întrerupe rugându-l pe vorbitor să își încheie intervenția. Da, eram la concluzie, așadar este nevoie de mai multe controle, mai multe audituri, mai multe sinergii între diferitele niveluri, uh, național și european, astfel încât industriile care au nevoie de, de sprijin să îl primească și să nu fie afectate de acest fenomen. Ați văzut că există o creștere în generarea de energie din surse regenerabile, iar acest lucru este un lucru bun mergem în direcția cea bună, având în vedere încălzirile, încălzirea climei și așa mai departe, dar trebuie să ne asigurăm că banii nu ajung pe mâinile cui nu trebuie. Iar problema este mafia, care trebuie să fie combătută în mod eficace. Ei sunt prezenți atât în domeniul energiei, dar și în alte domenii. Vă mulțumim! Sperăm că și contribuția dumneavoastră va contribui la combaterea acestui fenomen. Acum aș dori să acordăm 15 minute pentru dezbatere. Domnul Itala, doamna Gresle, raportorul la final, domnul Balcitis Toată lumea care dorea să intervină s-a sesizat acest lucru foarte bine. Atunci închei lista de intervenții și am să vă rog să vă restrângeți la două minute. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și vorbitorilor pentru contribuțiile lor. Introducerea a fost foarte bună. Parțial informațiile sunt șocante. Am două întrebări pentru domnul Oetting de la Europol. În cadrul acestei cooperări despre care ați vorbit, vorbim despre sume fixe sau nu? Și am nevoie de un răspuns succint la întrebarea cum Olaful, Curtea de Conturi și Parlamentul pot contracara aceste aceste activități criminale. Care este linia comună? pe care o pot avea aceste instituții. A doua întrebare importantă. Dacă Europolul primește competențe de anchetare, pentru că știm că Europolul are acum doar o funcție de coordonare. Dacă primește aceste prerogative, întrebarea este, sunt într-adevăr necesare și cum pot fi transpuse în practică? Doamna Gresle, vă rog să ne puneți la dispoziție textul prezentării dumneavoastră, pentru că nu l-am găsit în dosar. Dacă e o greșeală, îmi pare rău. Ați spus că fraudele cu privire la TVA ar putea fi preîntâmpinate printr-o cooperare vamală eficientă. Este prima dată când aud acest lucru. Pentru că Trebuie să poată fi reținute aceste informații cu privire la TVA în datele, în bazele de date care funcționează transfrontalier. Știți foarte bine că în Frankfurt, în Germania, am avut un caz mare despre drepturile de emisie și părerea mea este că fugim în urma infractorilor, nu suntem înaintea lor. O altă întrebare. S-a vorbit despre acea fuziune despre CEPOL și Europol și aș dori să știu care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de acest lucru. Domnul Baitis. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų, Mulțumesc. Nu e un subiect ușor. Nu e deloc ușor de înțeles acest subiect și prima mea impresie a fost că mă aflu la Comisia ITRE. Pentru că cifrele despre care am vorbit sunt de așa natură. Dar trebuie să vedem cât anume din cele 300 de milioane au fost folosite în mod inadecvat. N-aș dori să mă întorc prea mult în trecut, dar uh, tocmai am auzit că încă 10 miliarde de euro urmează să fie investite în sursele de energie regenerabilă în anii ce vor veni. Și nu este deloc de mirare că grupările criminale vor fi cât se poate de active pe aceste zone. Nu are legătură strict cu banii, ci și cu influența politică asupra destinelor unor țări. Și nu mă refer aici doar la Italia, bineînțeles. Reprezentanții Italiei au spus, nu, n-am citit articolele respective, nici nu știm despre ce vorbiți, nu prea știm noi ce s-a întâmplat. Lucrul acesta ne face să reflectăm asupra tuturor chestiunilor care încă sunt deschise, pe care atât această comisie cât și Olaful și Europolul ar trebui să le rezolve, să înceapă să le rezolve. Avem nevoie de un sistem care să garanteze că aceste fonduri vor fi într-adevăr utilizate pentru finanțarea surselor de energie regenerabile. Astăzi nu deținem suficiente informații nici din partea Comisiei Europene, nici din partea Curții de Conturi, cu privire la numărul de cazuri și de anchete demarate în acest domeniu. De aceea nu-mi rămâne decât să mulțumesc organizatorilor acestei audieri. E clar că problema nu este limitată la Italia, trebuie să cooperăm, trebuie să construim un sistem care să facă în așa fel încât viața și munca oamenilor buni să fie respectată. Mulțumesc. Îi dau cuvântul domnului raportor. În încheiere. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu toate întrebările care au fost puse și aș dori să mai adaug două întrebări. O întrebare către două persoane diferite. Mai întâi, domnul Fozocaș este vizat de întrebarea mea. Ați auzit ce s-a spus aici? Întrebarea este care sunt planurile Curții Europene de Conturi. Vă gândiți la redactarea unui raport special pentru acest sector? Veți, uh, vă veți concentra asupra acestui sector? Pentru că se pare că este o problemă cât se poate de gravă. Și bineînțeles, ne-am bucurat dacă am beneficiat de o asistență din partea, de, de, de, de sprijin din partea Curții de Conturi. Bineînțeles, v-ați referit la acest lucru în cursul prezentării dumneavoastră, dar poate că ați putea intra în detalii. La ce activități concrete vă referiți? A doua întrebare. Cam în același sens merge, pentru că am fost foarte uimit de răspunsul pe care l-ați dat la întrebarea mea în prima rundă de discuții. Ați spus că vorbim despre 300 de milioane de euro, că se fac anchete, că în primul și în primul rând statele membre răspunde toate acestea. Da, este corect, vorbim despre o gestiune partajată, așa cum s-a spus, și într-adevăr în ultimii 10 ani, în toate procedurile de descărcare bugetară, s-a constatat că această gestiune partajată este o problemă, este un fel de meci de ping-pong între Comisie și statele membre. Întotdeauna Comisie Comisia dorește să se asigure că statele membre își asumă răspunderea care le revine și încearcă să obțină garanții din partea ministerelor vizate, în sensul că vor desfășura anchetele necesare. Și am auzit uh, exemple din Sicilia cu privire la cele două protocoale. Mă bucur să aud că s-au făcut anumite lucruri, dar aș dori să vă întreb dacă mai aveți și informații suplimentare dacă mai există astfel de informații, vă rog să ni le transmiteți în scris, pentru că sunt convins că vom beneficia cu toții de pe urma acestor informații. Din punctul de vedere al Comisiei, privind la actuala stare, de fapt, ce pot să spun? Vă întreb doar care este opinia direcției generale pe care o reprezentați cu privire la aceste concluzii. Veți spune că, din punct de vedere formal, noi nu știm nimic? Că cele 10 milioane acum sunt 10 miliarde, că nu știți încotro merg banii? Care, sunt răspunde, care este răspunderea pe care vă veți asuma ca și comisie? Bun. Prima întrebare este pentru domnul Erting, după care domnul Fazekas va avea cuvântul. În final va comenta domnul Pergoliții, dar să nu uităm că suntem presați de timp. Vă rog. Voi vorbi pe scurt, spune reprezentantul Europol. Colegului finlandez pot să-i spun că, din păcate, nu există o cale de a combate acest lucru. Este nevoie de o strategie cu mai multe axe. ați ați vorbit despre fuziunea CEPOL-Europol, cel puțin ca punct de plecare. Da, este o o ocazie foarte bună pentru noi să stăm cu toții la o masă și să încercăm să găsim modalități comune de abordare a problemei. Ați vorbit și despre puterile de anchetare. Nu cred. Nu cred că vreun stat membru își dorește ca Europol să aibă prerogative de anchetare. Dar dacă suntem foarte buni la coordonare, cred că putem fi buni și la asta. Singurul domeniu care nu face să fie necesar să, să fie necesare puterile coercitive este domeniul cybercrime. Pentru că să zicem aici este nevoie de o anumită ajustare, dar nu este nevoie de prerogative de anchetare în sine. Vis-a-vis -vis de întrebarea germană, da, vă pot transmite documentul, iar uh, în final dați-mi voie să spun că avem multe țări uh, care au aderat la organizația noastră. Acum există și problema Turciei. Problema este că mm, toate aceste organizații fac același lucru ca Europol și majoritatea acestor state vor deveni la un moment dat state membre ale Uniunii Europene poate cu excepția Turciei în viitorul imediat. Dar vom avea o întâlnire cu americanii, cu reprezentanții DG Home și sper să rezolvăm această problemă. Apoi a mai fost o întrebare cu privire la fraude și cu privire la faptul dacă este sau nu posibil să avem un sistem mai adaptat. Ați spus că sunt dificultăți în această zonă pot să confirm acest lucru. Avem 27 de state care au aceleași probleme și poate că primim informații doar din partea 15 state. Dacă restul statelor nu ne comunică informațiile relevante, noi nu suntem în măsură să depistăm activitatea infracțională. Sume enorme merg spre Pakistan, spre alte zone, sume enorme când am discutat noul regulament al Europol, am vorbit despre notificarea obligatorie a statelor, din partea statelor membre în cazuri cheie. Acum există doar o putere de discreție. O, statele au o marjă de discreție. Pot să facă acest lucru sau pot să nu o facă. Ori nouă ne trebuie materia primă pentru a putea lucra cu ea. Eu. Mulțumesc, domnule Fazecaș. Vă rog să ne spuneți ce va face curtea acum că i-ați ascultat pe vorbitorii din această dimineață. Pentru că întotdeauna am cooperat, vă pot spune că voi fi succint. Dacă aș dori să fac un rezumat al impresiilor mele, vă pot spune că am înțeles mesajul, dar dați-mi voie să explicitez. Vă mulțumesc că ați apreciat prezentarea mea. După cum v-am spus la început, ne vom gândi cum putem contribui cel mai bine. Odată ce am primit invitația, ne-am gândit cum să contribuim cel mai bine la această reuniune și ne-am gândit că cel mai bine ar fi să vă arătăm care sunt activitățile noastre, nu numai cu privire la vegherea sau prezervarea legalității, ci și la supravegherea felului în care sunt cheltuiți banii europeni. Dar să nu uităm că noi nu suntem un organ de anchetă. Noi efectuăm audituri în conformitate cu programul nostru. Dumneavoastră sunteți principalii actori implicați și noi întotdeauna am fost foarte deschiși, am ținut cont de solicitările dumneavoastră, iar în ce privește Italia, acum vă pot spune că acolo are loc un audit la fața locului și, și vă pot spune că Sunt raportor pe probleme de eficiență și eficacitate a fondurilor europene în materie de surse de energie regenerabile. Este un raport continuu și întrebarea este dacă nu cumva trebuie să începem acum un raport nou, un audit nou, care să se concentrează pe chestiunile pe care le-am auzit. Dar, după cum v-am spus, am înțeles și abia așteptăm să răspundem solicitării dumneavoastră. Vom începe imediat un studiu pe aceste chestiuni, în special pe Italia. Slater. Domnul Slater. Maybe I didn't Mulțumesc. Poate că n-am fost eu clar la început departe de mine gândul să spun că nimic nu e în neregulă cu finanțarea europeană. Bineînțeles că există nereguli care se tot comit. Domnul Fazekas poate să confirme acest lucru. Acest lucru a rezultat din cel mai recent raport al Curții de Conturi și bineînțeles că, așa, Comisia ține cont de aceste nereguli suspendăm plățile pentru programele vizate, solicităm corectări și există un follow-up pe toate cazurile notificate către OLAF și de fiecare dată când anchetele OLAF duc la concluzia că banii nu au fost bine cheltuiți, finanțarea de obicei este blocată. Deci există mecanisme de răspuns în momentul în care există nereguli cu finanțarea europeană și efortul nostru este să obținem informațiile exacte cu privire la fraude sau alte abuzuri în Italia, în sectorul energiilor regenerabile, tocmai pentru a putea rezolva și aceste cazuri despre care s-a vorbit astăzi. În ceea ce privește cazurile de fraudă, acestea trebuie să fie notificate către OLAF departe de noi gândul, după cum am spus, să spunem că totul este în regulă. Nu este așa și eu vă pot confirma că noi facem tot ce putem să rezolvăm problema. Mă bucur să aud, spune președintele, că se simte responsabilă comisia, așa și trebuie, în conformitate cu tratatul. Vă rog, domnule Pergoliții. Mulțumesc, așa cum spuneam mai devreme, este important ca Uniunea Europeană să se coordoneze cu autoritățile de anchetă pentru a combate fenomenul infracțional care se manifestă prin confiscarea fondurilor europene de către mafie. Adesea trebuie să luptăm împotriva unor persoane care adesea nu sunt angajate. Anchetatorii antimafia sunt un uh, jucător important în această ecuație, de asemenea certificatele antimafia și să nu uităm de intermedia, intermediari, de dezvoltatori care nu par să aibă bani, dar care, datorită legăturilor pe care le au, obțin aprobarea unui proiect. Acest lucru trebuie să fie descurajat. Noi ce trebuie să facem la nivel european este să urmărim banii. Să vă dau un exemplu. Cei care gestionează energia în Italia, în conformitate cu legea aplicabilă, nu pot, nu pot publica numele persoanelor care beneficiază de certificatele verzi, de exemplu. Dar această lege este contraproductivă, pentru că astfel ne este cât se poate de greu să găsim aceste persoane, nu le putem controla și nu putem vedea dacă există vreo anomalie sau nu în tot acest proces. Trebuie să urmărim fluxul banilor la nivel global. Asta e concluzia mea. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Cred că astfel putem încheia dezbaterile pe marginea acestui punct de pe ordinea de zi. Cu siguranță nu va fi fost ultima dată când vom vorbi despre acest lucru. Vă mulțumesc tuturor. Aș dori acum să trec la următorul punct de pe ordinea de zi pe care l-am inclus ieri. Măsurile luate în urma descărcării de gestiune din 2009 acordate Parlamentului European. Punctul 8 de pe ordinea de zi. Ja myślę, że Uh, I just get the message that the mi s-a spus că secretariul, secretarul general al Parlamentului ar vrea să participe la discuția Uh, cu privire la descărcarea de gestiune, însă are o întârziere de câteva minute, deci întrerup această reuniune câteva minute. Ajunge la la 11 și 35 și întrerupem reuniunea câteva minute în așa fel încât uh, vorbitorii să se poată, să se poată organiza în absența domnului Rivolini, care nu e prezent. Doamnelor și domnilor, aș vrea să reîncep această reuniune. Discutăm despre descărcarea pentru Consiliu. La ultima reuniune am refuzat să acordăm uh, descărcarea Consiliului. Am cerut uh, unui reprezentant al Consiliului să fie prezent astăzi și am fost informat că au refuzat invitația. Din păcate, nu este prezent uh, niciun raportor. Nu știu dacă domnul Rivolini este pe drum. Domnul Sondergaard, care a fost raportorul uh, precedent, ar putea să vorbească despre uh, această situație vă rog să luați cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, situația este complet neașteptată. neașteptată. Consiliul a refuzat uh, invitația și situația aceasta se repetă. Suntem obligați, totuși, să găsim o soluție. În Parlamentul European, poziția a fost clară în ultimii ani. Dacă acordăm descarcarea Consiliului, avem dreptul să ne punem întrebări în privința contabilității Consiliului. Nu putem să ne asumăm responsabilitatea dând descărcare, descărcare Consiliului fără să ne punem probleme, probleme împotriva contabilității Consiliului. Am vrea să evidențiem o serie de aspecte care ni se par ciudate, netransparente, opace, care însă cu siguranță pot fi explicate. Nu sunt problematice. Tot ceea ce cerem noi este să, răsp- să obținem răspunsuri. Ori Consiliul nu vrea să răspundă. Iată care este motivul pentru care am purtat discuții cu Consiliul în privința felului în care a trebuit să ne comportăm în ultimii ani. În ceea ce privește exercițiul pentru anii 2007-2008, progresele au fost uh, mici în ceea ce privește Consiliul. În 2007, Consiliul a acceptat să se întâlnească cu noi și Consiliul a afirmat că e nevoie de o reuniune informală. Erau traducători, interpreți prezenți, însă Consiliul a spus că reuniunea respectivă trebuie să fie informală și Consiliul a răspuns. Nu a răspuns direct, ci a trimis răspunsurile la Coreper și Coreperul a răspuns la întrebările noastre. Întrebările acestea au fost trimise apoi Parlamentului. Deci s-au făcut anumite progrese. Însă iată că Consiliul dă înapoi. Consiliul dă înapoi pentru că tot ceea ce s-a obținut în trecut a dispărut. De data asta nu am primit absolut nimic. Consiliul vine acum cu o altă argumentație. Pleacă de la principiul că am acordat o descărcare comisiei, deci automat vom acorda descărcarea și Consiliului. Descărcarea acordată comisiei acoperă și Consiliul. Iată de ce am consultat serviciul juridic al Consiliului, care ne-a spus că o astfel de atitudine este eronată, este de neconceput nu vom nu înseamnă că acordăm descărcare Consiliului dacă am acordat descărcare Comisiei. Sunt două lucruri diferite. Care sunt etapele următoare? Comisia trebuie să se exprime în privința acestei situații. Pentru că dacă acordarea descărcării Consiliului, Comisiei era echivalentă cu acordarea descărcării Consiliului, asta înseamnă că Consiliul trebuie să fie prezent atunci când se acordă descărcarea Comisiei și în felul acesta putem să punem întrebări, întrebările pe care vrem să le punem uh, Consiliului în momentul în care este prezent. Mă bucur că Comisia este prezentă. Aș vrea să știu ce părere are crede că atunci când acordăm descărcarea Comisiei, acest lucru echivalează cu o descărcare acordată Consiliului? Dacă nu, e clar că trebuie să pornim din nou negocieri cu privire la acordarea descărcării. Este regretabil faptul că Consiliul nu este prezent. Este regretabil că a refuzat invitația. Trebuie să dăm Parlamentului o atitudine univocă pe baza argumentelor Comisiei. Atâta timp cât Comisia nu are o atitudine clară, nu vom acorda o descărcare. Vom vedea apoi cum vor sta lucrurile după ce situația se va lămuri. Mulțumesc pentru această introducere clară a subiectului. Tot ceea ce pot spune eu este că vom discuta cu secretarul general al Parlamentului. Parlamentul este o instituție a Uniunii Europene. Întotdeauna am uh, acordat o descorcare uh, Parlamentului și Curții de Justiție, precum și altor agenții. Părerea mea este că Parlamentul are dreptul de a trata subiectul drept un tratat separat. Însă dau și altora cuvântul. Doamna Gresle a cerut cuvântul. Mulțumesc. Cred că suntem cu toții de acord că fiecare raportor care se ocupă de descărcarea, de gestiune, are niște experiențe uh, groaznice, dar n-am mai auzit așa ceva, că ar face parte din comisie Consiliul. Dacă Consiliul într-adevăr vorbește serios, uh, trebuie să ascultăm uh, serviciul juridic al Comisiei și să adresăm întrebările noastre Comisiei. Avem și Consiliul European și uh, prim, avem și cu acesta încă un nivel, așadar. Deci eu nu pot decât să rog Consiliul să mai ia o dată, să se mai gândească o dată la acest Uh, subiect. Domnul Gaier, data trecută când am avut o discuție pe acest subiect, am atras atenția asupra faptului că există riscuri care uh, sunt în legătură cu acest drum pe care l-am luat în instituțiile europene. Tratatul nu este clar în ceea ce privește acordarea de descărcare către celelalte instituții. Noi ne, luăm, ne, ne asumăm dreptul descărcării bazându-ne pe um, competența generală de acordare a descărcării pentru Parlament în articolul uh, din regulamentul de procedură pe care dorim acum să-l reformăm și să-l formulăm în mod mai clar. Și discutim, discutăm cu Consiliul despre măsura în care ar dori să uh, răspundă să răspundă cu privire la fondurile, cel puțin uh, pe care le primește din fondul operațional de la comisie. Este un buget uh, separat, dar și pe baza acesteia am prim, am, s-a uh, stabilit această competență de acordare a descărcării. Așadar, aici spunem că noi, fiind reprezentanții uh, democratici, uh, suntem în măsură să vă acordăm descărcare pentru modul în care se cheltuie banii, uh, banii contribuabililor. Din punct de vedere politic și moral, mi se pare în regulă. Drept pentru care cred că ar trebui să ne luăm puțin timp și să ne gândim la următorul lucru. Tratatul este cum este și la ora actuală nu putem să-l modificăm. Consiliul uh, însă intenționează să ne aducă în fața Curții Europene de Justiție. Există o poziție a Consiliului care face referire sau chiar propune acest lucru. Iar, cum spunem în uh, Germania, când ești în fața justiției, uh, ești pe mâna lui Dumnezeu. Ori câștigăm și deschidem șampania, sau se poate întâmpla ca Curtea Europeană de Justiție să se uh, bazeze pe tratat în mod pur normativ. Și atunci să spună, nu aveți voie să acordați descărcare uh, Consiliului. Apoi, situația ar fi uh, clarificată, dar în defavoarea noastră. Și uh, pe baza acestei sentințe și alte agenții ar putea refuza să accepte descărcarea din partea noastră. Deci, practic, nu am mai avea o un temei juridic pentru a acorda descărcare oricărei instituții, iar asta ar fi uh, destul de jenant ca rezultat. Iar întrebarea care se ridică aici este dacă vrem să ajungem la acest nivel. Uh, în fața public, față de public nu-mi fac probleme. Aici întotdeauna pot să în fața publicului și pot întotdeauna să îmi explic poziția. Întotdeauna vom putea justifica publicului că dorim să oferim um, o imagine clară a modului în care sunt cheltuiți banii publici. Însă, cred că cooperarea interinstituțională ar avea de suferit din acest punct de vedere, așadar, mă întreb ce am putea să mai facem până la uh, decizia din plen, la finalul lunii, pentru a uh, aduce o notă constructivă acestei dispute. Părerea mea este că Consiliul face puțin în această direcție, însă a făcut o propunere de negociere reprezentantul reprezent, uh, președinției ungare ne-a făcut o propunere și ne-a spus să avem o delegație de negocieri. Eu mă întreb ce vrem să discutăm cu ei. Domnul Stas a trimis o scrisoare asupra căreia ne-am, uh, ne-am pus de acord la reuniunea Uh, coordonatorilor ne-am gândit care ar putea fi obiectul negocierii. Nu știu dacă ai auzit ceva în, acest, uh, în această privință. Dar întrebarea cum se va continua la nivel interinstituțional, e bine, m-aș mira dacă am reușit să găsim uh, o soluție prin negociere. Bun. Între timp, Domnul Rivelini, raportorul, a sosit. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu, unul, nu înțeleg această discuție. Știam de la bun început că ne așteaptă un uh, curs cu obstacole și că ne confruntăm cu chestiuni delicate. Comisia și coordonatorii discută de luni de zile și consideră că trebuie să o pornim pe acest drum anevoios și, în ultimele luni, am ajuns la o poziție univocă acceptăm discuțiile cu Consiliul. Am discutat cu Consiliul, însă Consiliul refuză să dea curs cererilor Parlamentului. Știm toți care erau eventualele etape Cunoaștem poziția Consiliului și a diferitelor președinții, președinția poloneză și președinția maghiară. Știm cu ce provocare ne confruntăm. Noutatea, care nu este chiar o noutate, noutatea care ne parvine de la Serviciul Juridic al Consiliului este că acesta ne amenință că va recurge la alte instituții. Era o amenințare previzibilă și trebuie să analizăm această probabilitate. Cred că nu putem garanta onor onorabilitatea Parlamentului și a Comisiei decât să continuăm așa cum am început de mai multe luni de zile, și anume să deschidem total discuțiile. N-am refuzat niciodată dialogul. Nu cred că se poate face altceva. Un pas înapoi în momentul acesta ar fi foarte grav pentru imaginea Parlamentului și nu ar reprezenta un punct pozitiv. Bineînțeles că trebuie să găsim soluții alternative. Soluții care să poată să îi da fiecăruia dintre noi posibilitatea de a ajunge la o soluție satisfăcătoare. În această dimineață mă adresez colegilor de la comisie și propun să trimitem o scrisoare comisiei și să cerem dacă să întrebăm dacă Comisia poate să-și asume răspunderea politică și contabilă pentru cheltuielile realizate de alte instituții ale Uniunii și dacă Comisia este gata să accepte ideea că nu va primi descărcarea pentru bugetele care nu sunt implementate de direcțiile sale generale. Ar fi un mijloc de a relansa discuțiile și de a vedea dacă se dorește recunoașterea drepturilor Parlamentului. Dacă nu, cred că ar fi extrem de greu să dăm înapoi. Mulțumesc, doamna Gresle. Aș dori să-i spun um, colegului Gaier că un tratat nu poate reglementa tot ce trebuie reglementat în viața de zi cu zi. Avem o serie întreagă de alte regulamente pe care le-am adoptat în codecizie cu regulamentul. Uh, chiar descărcarea acordată Consiliului este prevăzută în regulamentul de procedură în anumite agenții, la anumite agenții. Acest lucru este prevăzut în uh, statutul lor. Deci eu aș fi mai încrezătoare. Parlamentul are uh, competență bugetară care poate fi utilizat uh, chiar ca pârghie. Deci dacă um, Consiliul merge în Curtea Europeană de Justiție, chiar dacă câștigă, uh, cred că uh, pentru Consiliu uh, situația ar deveni mult mai dificilă pentru că uh, într-un, dacă din punct de vedere politic putem spune că uh, competența, autoritatea care are competență bugetară nu poate verifica cum este cheltuit bugetul, e bine, am avea o problemă aici. Bun. Această comisie și Parlamentul dorește să continue pe calea uh, pe care a luat-o în ultimii ani, că dorim să acordăm descărcare uh, Uh, tuturor instituțiilor și agențiilor, așa cum este prevăzut uh, pe baza tratatelor și cum a evoluat de-a lungul anilor. Deci um, vom continua cu votul descărcării um, de gestiunea Consiliului în octombrie în plen. Um, poziția Consiliului, conform căreia acordarea descărcării Comisiei este egală cu acordarea descărcării Consiliului, Ei bine, vom verifica asta. Așa vom continua, așadar și după votul din octombrie vom uh, discuta ce să facem în continuare, ce direcție să luăm. Iar una dintre posibilități ar fi să trimitem o scrisoare comisiei solicitând poziția comisiei în acest domeniu. Este concluzia corectă? Bun. Ok, această discuție. Înțeleg că concluziile pe care le-am tras uh, sunt acceptate. Îi urez bun venit secretarului general al, parla al Parlamentului este secretar general al unei instituții, iată, și nu uh, ne refuză invitațiile. Iată, Consiliul poate să ia exemplu. Poate uh, domnul secretar general dorește să comenteze pe, asupra poziției Consiliului. Aș dori însă întâi să-i dau cuvântul uh, raportorului nostru, iar apoi îi voi da cuvântul domnului secretar general. Mulțumesc, domnule președinte. Mă, uh, mă bucur să discut despre acest uh, raport. Aș vrea să pun uh, niște întrebări, pentru că nu avem decât o oră la dispoziție. Și toată lumea trebuie să aibă întrebări. În primul rând, securitatea a fost uh, un aspect uh, important. Mă gândesc că, de asemenea, la ce s-a întâmplat pe 19 septembrie, când s-a tăiat curentul electric și a trebuit să anulăm reuniunile. Informațiile care au fost uh, transmise personalului nu au fost transmise foarte eficient. Poate că ne puteți spune care este situația securității acum. Apoi uh, mă mai gândesc la grupurile de vizitatori. Deputaților nu le vine ușor să, lucrează, să lucreze atunci când uh, uh, se permite intrarea grupurilor de vizitatori și aș vrea să știu care este situația în această privință. Ar mai fi accesul uh, deputaților la rapoartele de audit uh, pe internet. Rapoartele de audit ar putea să fie disponibile pentru deputați, sigur, în anumite condiții. Am vrea să primim răspunsul la această întrebare. De asemenea, aplicarea noului statut. S-a vorbit despre uh, restructurarea personalului, despre redesfășurarea personalului și despre evaluarea implicațiilor financiare. Apoi vorbim despre prețuri. Prețul, uh, premiul pentru uh, ziariști. Aș vrea, de asemenea, să vorbesc despre o altă chestiune. Vorbim despre cursurile de pregătire profesională pentru deputați. Putem să mergem la cursuri de limbă în fiecare săptămână în mod normal două-trei săptămâni pe lună. De ce nu putem să mergem la cursul de limbă în fiecare săptămână? E bine pentru deputați și e bine și pentru profesori. Aș vrea să știu de ce nu putem uh, urma aceste cursuri în fiecare săptămână. Mulțumesc uh, pentru atenție. Acestea sunt întrebările la care doream să primesc niște răspunsuri. Mulțumesc, îi dau cuvântul secretarului general. Mulțumesc foarte mult. Este prima dată când facem un astfel de domers. În general, secretarul general venea o dată pe an. Acum uh, uh, purtăm aceste discuții de două ori pe an. Discutăm despre rezoluția de descărcare. Rezoluția aceasta a fost votată în luna mai și pot să vă vorbesc despre implementare în privința anumitor puncte. În privința altor puncte e nevoie de timp uh, suplimentar și voi putea să abordez din nou aceste chestiuni în ianuarie. Înainte de a vorbi despre chestiunile ridicate de raportor, aș vrea să menționez aspectele în privința cărora am făcut, uh, am făcut progrese în, de la rezoluția din mai. În primul rând, Acțiunile esențiale sunt uh, în număr de 68 acum și ceea ce este important este că nicio acțiune critică nu uh, a rămas. Uh, data trecută, când m-am interesat, mai rămăseseră patru astfel de acțiuni care nu fuseseră implementate. Mi s-a confirmat că nicio acțiune critică nu a rămas neaplicată și cred că asta este important. În al doilea rând, în ceea ce privește siguranța, securitatea în sensul larg al cuvântului, sunteți la curent cu faptul că reinternalizăm acreditarea. E important să discutăm despre persoane care sunt cunoscute de către deputați este important să internalizăm și uh, funcțiile de supraveghere, toate acele funcții care sunt uh, esențiale pentru control, pentru că un prestatar uh, exterior de servicii nu exercită la fel de bine controlele. Deci vrem să controlăm funcțiile de supraveghere, supraveghere noi înșine cu personal intern. În al treilea rând, am uh, verificat uh, toate camerele de luat uh, vederi și sperăm că data viitoare vom dispune de, de imagini registrate mai fiabile. Vrem de asemenea să vedem cum funcționează lucrurile la nivelul parametrilor naționale Există diferențe între felul în care se fac aceste lucruri în parlamentele naționale și instituții. E vorba despre diferența între funcțiile externe și cele interne. Nimeni nu este atât de dependent ca noi de furnizorii de servicii externi. Un alt lucru ar fi că, în general, în Parlamente există diferite zone de securitate, ori noi nu avem zone diferențiate de securitate, de asemenea, în mod normal, se cooperează foarte bine cu uh, poliția locală și, în mod normal, nu există magazine în uh, parlamente, uh, acele magazine pe care noi le avem și care am vrea să rămână în parlament. Însă, după cum spuneam, ne schimbăm politi- politica în privința Uh, interna, internalizării și am vrea de asemenea să instalăm anumite zone de securitate speciale și să ne creștem cooperarea cu uh, poliția belgiană. În ceea ce privește uh, ICT-ul, vrem să verificăm aceli, acei contractanți care au personal în incinta Parlamentului în domeniul uh, tehnologiei informației. Vom reevalua aceste contracte și vom uh, trage niște concluzii până la sfârșitul acestui an. Unii vor trebui să-și exercite îndatoririle din afara instituției și nu dinăuntrul ei. Generalizăm uh, conceptul directoratelor pentru direcțiilor pentru resurse, Există cinci astfel de uh, direcții. În fiecare direcție generală vom avea centre de competențe, uh, personal specializat în informatică, finanțe, și așa mai departe, în așa fel încât să existe o profesionalizare în ceea ce privește folosirea resurselor. Un alt mesaj interesant, Centrul pentru Vizitatori se deschide astăzi. Pentru că toate generațiile de secretari generali au trebuit să răspundă la întrebarea când se deschide centrul pentru vizitatori. Mă bucur să anunț că se deschide astăzi și pentru publicul general pe 15 octombrie și începând de pe 15 octombrie veți putea avea o vedere de ansamblu în ceea ce privește funcționarea centrului de vizitatori. Cred că intrăm în secolul 21 cu acest centru, însă aștept să aflu și care sunt uh, opiniile dumneavoastră. Cred că este o investiție bună a bugetului și a timpului. Apoi, ați cerut reevaluarea bugetului, ați sugerat să se taie uh, din buget în ce privește limbile. La sugestia mea, Comisia pentru Buget uh, a fost de acord cu reducerea bugetului pentru interpretarea cu 10 milioane și o reducere a bugetului cu 11 milioane în ce privește traducerea, în ceea ce privește uh, bugetul uh, pentru interpretare se fac schimbări structurale, uh, întrunirile comisiilor se încheie la ora 9, 9 și de asemenea se distribuie mai bine se distribuie mai bine reunile comisiilor și în felul acesta uh, economisim 3 milioane de euro. E vorba despre același serviciu, însă este organizat mai bine va fi nevoie de o disciplină mai mare din partea tuturor uh, actorilor, inclusiv al o disciplină mai mare a comisiilor, însă rezultatele vor fi tangibile și am, uh, și am căzut uh, de acord să existe um, să se facă traducerea textelor într-o anumită limbă doar la cererea deputatului respectiv și am hotărât de asemenea că întrebările orale nu se mai traduc în toate limbile, sunt disponibile într-o limbă plus limba originală, ceea ce înseamnă o altă economie. Se economisesc 10 milioane cu interpretarea, asta înseamnă 21 de milioane, se mai fac economii în ceea ce privește misiunile pentru deputeți, 4,1 milioane de euro deci, dacă ați cerut în procesul de descărcare bugetară să se facă reduceri în domeniul lingvistic, pentru o mai bună organizare și să se facă anumite economii structurale, ei bine, nu am uh, prezentat un plan de ansamblu, dar am propus uh, măsuri specifice care vor fi puse în practice începând cu 2012. Biroul a hotărât de asemenea să se ia măsuri uh, de compensare a uh, dioxidului de carbon. Uh, sunt disponibile circa 200 de biciclete la Strasburg. Este răspunsul la întrebarea care mi s-a pus la Strasburg și, de asemenea, negociem anumite condiții în ceea ce privește transportul public pentru a reduce amprenta ecologică a Parlamentului. Asta în ceea ce privește întrebările puse de raportor. În ceea ce privește securitatea, ultimul incident nu a fost un incident de securitate, nu era o problemă de securitate. Întrebarea era dacă se poate lucra fără electricitate. Deputații din clădire nu erau un pericol, însă am uh, descoperit că uh, există probleme în ceea ce privește uh, comunicarea uh, atunci când uh, nu există curent electric. În ceea ce privește grupurile de vizitatori, în rezoluția bugetară s-a adresat cererea chestorilor să se reducă numărul vizitatorilor Există acest centru pentru vizitatori, există acces la plenară din afară. Cred că există posibilitatea de a veni cu un concept care prevede că grupurile de vizitatori nu ajung în uh, clădirea principală, ajung la centru pentru vizitatori, în uh, Casa Istoriei Europene. Sigur că trebuie să ne preocupe cateringul, trebuie să ne preocupe felul în care organizăm activitatea barurilor, însă cred că putem să ne asigurăm că aceste grupuri de vizitatori nu mai uh, uh, sunt atât de prezente în lifturi și pe coridoare, ceea ce îngreunează activitatea Parlamentului. În ceea ce privește rapoartele de audit, în rapoartele dumneavoastră ați spus că președintele Comisiei pentru, buget, Comisiei pentru Bugete va discuta modalitățile. Nu s-a întâmplat încă acest lucru, în parte pentru că v-ați modificat președin, v-ați schimbat președintele. Sper că noul președinte va discuta cu noi se revizuiește și regulamentul financiar, ceea ce ar putea fi relevant. Sper că vom putea discuta despre această chestiune în curând. În ceea ce privește implementarea statutului, primim două rapoarte foarte detaliate din partea Direcției Generale Finanțe. Avem nevoie de rapoarte în organismul responsabil, care este biroul, și cred că este corect ca aceste rapoarte să ajungă unde trebuie. Odată ce biroul le-a discutat, vom uh, trage niște concluzii, însă nu putem să tragem uh, concluziile înainte de a fi adapta aceste rapoarte. Prices, uh... În ceea ce privește prețurile, până acum biroul nu și-a uh, Până acum nu a fost revăzută politica în ceea ce, în ceea ce privește premiile, mă scuzați, uh, în ceea ce privește nevoile deputaților. Uh, sunt convins că putem să adaptăm uh, sistemul în cazul în care acest lucru reiese ca fi necesar. Iată o primă introducere. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Itala, în calitate de raportor, vă rog. Vă mulțumesc pentru uh, răspunsuri. Un aspect important se referea la uh, politica privind con, uh, clădirile, construcțiile. Voi reveni mai târziu cu privire la acest aspect. După cum am spus, avem o serie întreagă de intervene, de persoane care doresc să intervină. Domnul Branding, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Duminică mi-am făcut o ceașcă de cafea și m-am decis să citesc documentul pe care l-am primit, de la, primit de la domnul Vele. Și vreau, vă spun asta pentru că vreau să vă descriu faptul că eram uh, bine dispus. Ploua afară, nu erau uh, lucruri care să mă distragă Ehm, doream să citesc acest document, însă buna mea dispoziție s-a schimbat pe măsură ce îl citeam. M-a uimit tonul documentului. Pe la jumătatea documentului nu eram sigur dacă citeam un nou scenariu al uh, unei, unui nou uh, serial uh, uh BBC sau un răspuns serios la rezoluția Parlamentului. M-a uimit tonul așadar ca să vă dau câteva exemple asupra tonului. Acolo unde solicitam acțiune în ceea ce privește premiile pentru jurnaliști, ați spus că pro, uh, procedura a fost lansată înaintea uh, rezoluției mm, respective. Dar de ce să nu fiți mai proactivi? De ce nu spuneți că uh, Uh, avem un, să, vom avea un document de discuție pe, în birou pe care să-l uh, discutăm și să continuăm dezbaterea pe aceste puncte. În ceea ce privește facturile din partea asistenților locali, spuneți că facturile transmise în conformitate cu regulile pot fi plătite în trei săptămâni dacă sunt conform legilor naționale și uh, conform termenelor prevăzute de IMMS însă se pare că o serie întreagă de facturi în continuare nu sunt uh, depuse uh, și nu sunt transmise conform acestor standarde, lucru care este uh, cauza principală de întârzieri. Dar poate că exact asta este problema, nu faptul că nu se respectă regulile, ci poate ar trebui să simplificăm regulile. Iată, un alt exemplu. Agenția uh, de voiaj, um, în ceea ce privește uh, zborurile mai ieftine. Se spune că uh, sistemul Amadeus nu include uh, agențiile, um, companiile de zbor mai ieftine. De ce nu? De ce să nu spunem că vom găsi în mod activ um, căi pentru a, pentru a introduce în sistemul nostru um, companiile aeriene low cost? în ceea ce privește uh, milele acumulate cu zboruri. Veniți cu o descriere a modului, uh, a faptului că este atât de dificil să știți care, cum sunt acumulate milele uh, de către deputați. Bun, este problema, dar de ce să nu fim proactivi, să spunem, Bun, um, am contactat uh, Parlamentul danez și cel suedez pentru că ei au deja uh, sistemul uh, acesta. Uh, parlamentarii naționali își utilizează milele pentru uh, zborurile de serviciu. Ceea ce îmi lipsește din acest document este atitudinea aceasta proactivă de a îmbunătăți lucrurile în loc de a încerca practic să uh, scăpați de aceste uh, idei dificile care vin din partea Parlamentului. Am câteva întrebări generale și unele cât se poate de uh, specifice. Cum vedeți rolul dumneavoastră? Vă uitați la această rezoluție și încercați să vă gândiți împreună cu noi cum putem îmbunătăți uh, funcționarea acestui Parlament? Credeți că unele dintre aceste idei uh, sunt bune sau credeți că este rolul dumneavoastră de a încerca să uh, urmați cât se poate liniile rezoluției, dar de fapt să continuați așa ca și până acum. Este o întrebare cât se poate de serioasă atitudini, care se referă la uh, atitudinea secretariatului cu privire la bugetul Parlamentului și față de o rezoluție care este cea uh, a uh, celei mai înalte autorități a acestui for, și anume plenul, nu biroul. Câteva întrebări specifice. Milele acumulate pentru zboruri, aș dori să faceți câteva remarci cu privire la asta. Nu vă referiți la aliniatul 1.35 care solicită o abordare mai proactivă a uh, cantității imense de hârtie pe care o utilizăm. Putem, de exemplu, să uh, creăm o aplicație, un, un program pentru uh, uh, echipamente precum tabletele, astfel încât să ai toate documentele pentru o reuniune pe uh, uh, un suport electronic? Uh, iar apoi, în același timp, să știm că nu, uh, nu se dau aceste documente dacă există posibilitatea de a le avea altfel. De multe ori când vin, merg la o reuniune, sunt teancuri foarte mari de hârtie pe care eu nu știu de la bun început dacă o știu sau nu. În ceea ce privește bicicletele, nu primim 10 biciclete de la Parlament la Strasburg, primim 100 până la 150 din partea orașului Strasburg. Cred că acum sunt aproximativ 30 de biciclete și nu ajung. Însă, dincolo de asta, aș vrea să fiu mai puțin dependent de orașul Strasburg. Poate că anul viitor nu vor mai vrea să ne dea biciclete și noi vom rămâne cu 10 biciclete. Ceea ce mi-aș dori ar fi nu numai aceste biciclete, ci să arătăm că nu ne gândim numai la mașini, ci că ne gândim și la alte moduri de transport durabil, mai ales într-un oraș cum este Strasburgul, care este făcut pentru uh, biciclete. Poate uh, vă puteți gândi și la asta. Și, în ultimul rând, domnule președinte, am solicitat o uh, Uh, revizuire pe termen lung a bugetului Parlamentului și uh, am solicitat și o serie de posibile economii. Uh, ați făcut câteva uh, remarci, dar din 1,7 miliarde uh, pe care le avem, cele câteva milioane pe care le-ați uh, numi, nu uh, vor uh, crea titluri pe prima pagină care să arate că avem într-adevăr intenții serioase de a reduce bugetul. Apoi, rezoluția cu privire la bugetul 2012 pe care am adoptat-o în mai, am solicitat o, um, un document cu privire la posibil, posibile economii, s-a adoptat în unanimitate, s-a solicitat secretariatului um, o listă de astfel de economii posibile uh, și n-am primit încă nimic. Am, solic- am cerut asta înainte de procedura pentru bugetul 2012, însă Uh, deci știu că nu se poate, poate anul acesta, dar uh, vă rog pentru la anul. Președintele, uh, iată, o serie întreagă de întrebări, dar dacă toată lumea ia, își, ia, își acordă tot atâta timp, vom termina la 1 jumate. Deci, cu permisiunea dumneavoastră, am să sugerez, iată, am șase persoane înscrise la cuvânt, deci sugerez să ne limităm la două minute per uh, intervenție. Îmi pare rău că nu am spus-o dinainte. Iar după aceea, domnul secretar general va răspunde la întrebări. Mai dorește cineva să intervină care nu s-a înscris încă la cuvânt? Bun, cu aceasta închid lista și dau cuvântul domnului Epping pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să, fiu, trebuie să fiu sincer, de cele mai multe ori nu sunt de acord cu colegul meu, dar ai, acum sunt de acord. Astăzi, uh, mâine, think tank-ul uh, Comitetului Regiunilor va prezenta un raport care se numește uh, Să punem capăt excesului. Am analizat posibilități de a reduce bugetul anual al Parlamentului cu 24%. Și eu cred că este posibil. Nu trebuie să uh, ne uităm la uh, lucrurile mici, cum a făcut domnul uh, Vele. Cred că ar trebui să ne uităm la aspectele structurale. Domnul Stas a făcut o analiză, din păcate nu este prezent, dar care este concluzia acesteia? Și anume că dacă ne uităm la bugetul Parlamentului European, vedem o creștere extraordinară a birocrației. Este un val de birocrație. Bineînțeles, acest val de democrație, de birocrație, nu aș vrea să-l um, uh, acord, să-l, să um, să spun că ar fi uh, din cauza secretariatului. Iată, uh, odată cu creșterea numărului deputaților cu număr de patru, uh, cheltuielile au crescut cu mult mai mult. Iar uh, întrebarea este de unde vine? Ei bine, de la birocrație. Cred că ar trebui să găsim căi să facem uh, reduceri structurale de cheltuieli. Mâine vă voi, voi trimite o copie a acestui raport și domnului Vele. Am adresat aproximativ 20-30 de uh, întrebări uh, Parlamentului. Parlamentul i-a luat uh, jumătate de an să răspundă la jumătate din întrebări, dar avem totuși o imagine bună asupra modului în care putem să reducem bugetul Parlamentului cu 400 de milioane și să arătăm Președintele îl întrerupe pe vorbitor. Așadar, vom trimite raportul nostru domnului Vele și uh, îi vom uh, transmite astfel sugestiile noastre. Mulțumesc, doamna Gresle. Mulțumesc. Cred că progresele uh, făcute trebuie să fie lăudate. Știu cât de greu a fost în trecut și de aceea aș dori să recunosc progresele care s-au făcut, mai ales în ceea ce privește limbile. S-a solicitat de mult de către comisia noastră acest lucru. An de zile Uh, am luptat cu colegii și cu administrația uh, pentru acest lucru. Și nu sunt pași mici, cum spune colegul Cabrandi, sunt pași mari. Uh, Esther de Lange va avea un raport pe subiectul limbilor, de asemenea, și am fi, ne-am bucurat dacă am avea contribuții din partea dumneavoastră. Stimați colegi, unde ați fost în ultimii ani? De multe ori am solicitat ca personalul Parlamentului să fie uh, supus unui screening, um, unei uh, evaluări, cum s-a făcut și la comisie. Dar nimeni nu a vrut să susțină această propunere. Iată, progresele există. Uh, și, de asemenea, sunt rapoarte, sunt dezbateri care continuă, la care puteți participa cu cea mai mare plăcere. Vă urez bun venit! În ceea ce privește centrul de vizitator, da, aud foarte multe lucruri pozitive Uh, m-a întrebat astăzi cineva de ce mai avem nevoie de o casă a istoriei europene. Uh, am promis că sun astăzi și uh, dau răspunsul. Iată, acum avem un al treilea asistent, dar avem nevoie și de uh, un post telefonic pentru acesta. Uh, deci, iată, situația este complicată. De asemenea, aici există posibilitatea de a, de a participa la programul de formare al comisiei, dar nimeni nu știa asta. Sunt oameni care își trimit, sunt uh, persoane care își trimit uh, angajații acolo sau se duc uh, chiar ei. Mulțumesc foarte mult, domnule Sondergaard. Mulțumesc. Dat fiind timpul limitat, aș dori să mă refer la pana de curent, pentru că din câte am înțeles eu, pana aceea de curent a fost cauzată de un incendiu uh, în, în oraș undeva. Odată am discutat despre nevoia de a avea un sistem de rezervă, un generator. Bineînțeles că sumele alocate acestuia au fost foarte mari și a existat chiar o structură adecvată. Și întrebarea este ce s-a întâmplat în momentul în care am pornit generatorul. Sau altfel spus, am aruncat banii pe fereastră pentru că nu s-a întâmplat nimic. Mr. Geyer. Domnul Geyer. Aș fi vrut să comentez coleg, uh, contribuția colegului Epping, dar nu avem timp. Aș dori să vorbesc despre politica clădirilor, hobby-ul meu preferat. Mă aflu într-un schimb de opinie cu privire la valoarea imobilelor noastre și la felul cum această valoare poate fi evaluată. Am sperat că primim o analiză care să ne arate cu ce costuri ne confruntăm, care să ne arate clar care este valoarea imobilelor noastre și cum se situează prețul acestor imobile în contextul de piață actual, aici la Bruxelles. pentru că numai așa ajungem la o evaluare corectă pentru a vedea dacă strategia Parlamentului de a cumpăra în loc de a închiria este una corectă. Sumele sunt importante, mai ales dat fiind faptul că avem mai multe state membre acum și că și acestea au nevoie de clădiri. Aș dori să spun dacă am putea să obținem un calcul comparat, comparativ al costurilor imobiliare. Mulțumesc. Doamna Andreasen, nu v-ați referit la o chestiune, la lifturi. La lifturile de la Bruxelles și de la Strasbourg. Am auzit că săptămâna trecută doi sau trei deputați au căzut cu liftul de la etajul 1 la parter. Mi se pare strigător la cer că acest lucru să se întâmple în aceste clădiri. Chiar și la Strasbourg trebuie să ne grăbim tot timpul, trebuie să ne grăbim cu 10-15 minute înainte de vot, pentru că niciodată nu este suficient spațiu în lifturi, lifturile sunt prea lente, prea înghesuite, deci ce aveți de gând să faceți ca să rezolvați această problemă? Nu v-ați referit deloc la aceste aspecte. O altă întrebare? De ce durează atât de mult până evaluăm statutul noilor state membre? Pentru că ar fi trebuit să avem evaluarea aceasta de mult. Sunt zvonuri conform cărora noul statut este mai costisitor decât vechiul statut și de fiecare dată când mă duc la ghișeu, la vreun ghișeu îmi dau seama că oamenii sunt supra-solicitați. Ce așteptăm? Așteptăm să se, să se încheie actualul mandat sau ce facem? Ultima întrebare, de ce avem nevoie de un centru al vizitatorilor, de ce avem nevoie de o casă a istoriei în, pe timp de criză? Este o propagandă asta, nimic mai mult. Cea mai bună propagandă ar fi să avem oameni care să lucreze conștienți de faptul că există o criză și să cheltuie banii cât mai eficient. Mulțumesc. Domnul Balsitis. Mulțumesc. Aș dori să îi susțin pe cei care l-au lăudat pe secretarul general pentru progresele înregistrate. Dați-ne și nouă voie să considerăm că am contribuit și noi la economiile care au avut loc. De 2 ani și jumătate tot particip la întâlniri pe această temă și cred că Parlamentul European lucrează mult mai eficient, în special când vine vorba de bani cheltuiți. Am notat 15-20 de întrebări pe care le-aș adresa, dar cred că scopul nostru astăzi este acela de a economisi cât mai mult și să nu deteriorăm condițiile de muncă ale deputaților. Noi venim din părți diferite ale continentului în fiecare săptămână, condițiile variază foarte mult și trebuie să fim foarte precauți. Cantinele reprezintă un punct important, calitatea mâncării. Secretarul general a spus că problema este greu de rezolvat, dar cred că dacă garantăm concurența, atunci problema poate fi rezolvată. Cred că ar fi mai bine să avem contracte de închiriere și să fim conciliați cu privire la acestea. Nu uitați că noi venim din afara Belgii, nu cunoaștem dreptul belgian și câteodată drepturile noastre sunt încălcate. Traducerile și interpretarea Aici vă pot spune că propunerea actuală este foarte eficientă și cred că am economisit foarte mult bani dacă spunem din capul locului dacă participăm sau nu la reuniune. Sunt de acord și cu faptul că pentru 2010, pentru descărcarea bugetară din 2010, o să mai fie întrebări, dar perspectiva de a închiria în loc de a cumpăra clădiri ar fi una demnă de discutat. Concrete, andere Frage zum Reisebüro. O întrebare cu privire la agenția de turism. Problema mea nu este sistemul Amadeus, ci aș dori să vorbesc despre o problemă în momentul în care am dorit să rezerv un zbor, dacă noi am fi făcut rezervarea noi înșine, ar fi fost mult mai ieftin decât dacă l-am uh, fi luat uh, prin agenția de voiaj, deci cu 1000 de euro mai ieftin. La fel, când am încercat să rezerv un hotel, același hotel, aceeași cameră, aceeași categorie, în momentul în care am făcut eu însă rezervarea, prețul era cu 100 de euro mai mic pe noapte decât dacă aș fi luat același hotel de la agenția de voiaj. Deci cum se explică acest lucru? Noi generăm costuri suplimentare prin agenția de voiaj, costuri absolut inutile, dincolo de liniile de zbor care nu sunt ieftine deloc. Apoi, mă întreb dacă nu ar fi util să ținem cont de faptul că în alte state există sisteme care sunt mai eficiente și care ofertă, oferă servicii de transport mult mai eficiente. Mă gândesc, de exemplu, la un sistem bazat pe taxiuri. Apoi, costurile comparative. Vă pot spune că am mai efectuat o astfel de evaluare în trecut. În fiecare formular cu întrebări, dacă îl citeți, vede, citiți, vedeți că se face o analiză comparativă între costurile de diferite facturi. Pentru că am ajuns la concluzia că nu ar fi deloc bine să cumpărăm clădiri în care am putea să operăm mult mai ieftin dacă le-am închiria. Centru de vizitatori. În ce măsură sunt necesare aceste structuri? Nu cumva se suprapun eforturile? În rest, vă mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc. Nu mai sunt vorbitori. Dau cuvântul secretarului general. Herzlichen Dank. Mulțumesc. Mai întâi, vis-a-vis -vis de, cele, vis, vis de cele spuse de domnul Gerbrandi. Haideți să fie clar. Factorii decidenți sunt diferiți în Parlamentul European. Cont este responsabilă de gestiune, de descărcarea bugetară, dar nu responsabilă de buget. Avem o comisie specială pentru buget, există o procedură specială în plenară, cu o procedură de vot specială în plenară deciziile cu privire la buget nu poate să fie anticipată însă. Deci există practic trei actori politici diferiți care pun accentele în mod diferit la buget, la controlul bugetar și în birou. Misiunea mea este administrația. Eu nu pot să mă substitui actorilor politici și nu pot să iau decizii în locul acestora. De aceea, câteodată, limbajul este precaut. Pentru că avem nevoie de o decizie a biroului sau pentru că avem nevoie de o decizie în plenară sau pentru că nu este o chestiune de control bugetar, ci o chestiune ce ține de buget. Iar Comisia Bugete nu ar fi deloc încântată dacă am luat decizii în locul ei. Acum, cât privește întrebările concrete milele aeriene. Contractele pe care le-am avut până acum cu contract cu liniile aeriene erau de așa natură încât acestea nu par să fie dispuse să coopereze în ceea ce privește transferul de mile aeriene către administrație. Dar trebuie să verificăm în cursul actualei proceduri bugetare, unde am comunicat foarte bine cu Comisia Bugete și cred că această decizie va fi acceptată în plenare, în sensul reducerii cu 4,1 milioane a costurilor de transport. În patru feluri se va întâmpla acest lucru, vor fi reduse costurile delegațiilor, milele aeriene, termenele de înregistrare pentru zilele de vineri și într-un al patrulea sector de asemenea, deci uh, cu în tot cazul, vom uh, trata această chestiune nu numai pentru administrații, cât și, pen, ci și pentru deputați, pentru că este o chestiune ce ține de buget, de controlul bugetar și pentru că întotdeauna și pentru că, bineînțeles, trebuie să aducem la o reducere de 4,1 milioane de euro. Apoi, o altă întrebare cu privire la utilizarea hârtiei. Este un lucru foarte important pentru noi. Am dezvoltat un software uh, e-committee. Deci, în comisie lucrurile se pot petrece fără hârtie. Acest proiect este testat acum în două comisii. Scopul este ca acest program e-committee să fie generalizat pentru toate comisiile, iar la sfârșitul perioadei legislative se va renunța complet la hârtie. În birou mergem de la desktop la laptop, iar în cadrul muncii mobile, de la laptop la tabletă. Eu, eu am făcut propunerea acum un an jumătate de a introduce tablete. Propunerea mea nu a fost salutată de presa europeană, dar cer este că gândim în aceeași direcție și vom și munci în aceeași direcție. În ceea ce privește economiile, Ne-am angajat să economisim 25 de milioane. Din câte cunosc eu, este cea mai mare sumă propusă vreodată de un secretar general. Cel puțin eu nu cunosc să fie existat eforturi mai mari în anii trecuți. Poate că tot este prea puțin, dar nu este de ignorat această sumă, este o contribuție importantă și vă pot spune și că în uh, anii trecuți serviciile lingvistice nu au făcut obiectul economiilor. Deci acum ne regăsim pe un teritoriu cu totul și cu totul nou. Și vă rog să nu sub, subestimați această, acest efort din partea noastră, ci să-l recunoașteți ca atare. Domnule Epping, trebuie să diferențiem între Comisia Bugete și procedura pentru buget Comisia Bugete, bineînțeles, vrea să fie responsabilă pentru buget și procedura din birou. Acum, asistenții. Bineînțeles, avem mai mulți, uh, mai mulți angajați, pentru că mai mulți administratori, mai, pentru că acum avem mai multe state membre și avem un regim lingvistic complet. Noi, ca instituție, spre deosebire de Consiliu, dorim să îmbrățișăm multilingvismul, iar pentru noi o limbă suplimentară înseamnă imediat 50 de colaboratori în plus la traduceri, 20 la interpretare, apoi diversi colaboratori la comunicare. Iată așadar domenii care vizează funcțiile lingvistice. Ce dorim noi să garantăm este că multilingvismul poate fi garantat. Să nu uităm că ultimele țări care au aderat, valul de 10 are fiecare limba ei și acest lucru se răsfrânge asupra comisiilor și asupra întregii instituții. Doamna Gresle a pus o întrebare cu privire la Casa Istoriei. Cu toții cred în următoarele săptămâni vom vizita centrul de vizitatori, să ne facem o părere proprie. Vom constata acolo că acest centru este concentrat pe lucrările Parlamentului European. Deci încercăm o încadrare istorică pe scurt, făcută cât se poate de clară prin mijloace vizuale din perspectiva funcției, acest lucru diferă de funcția casei istoriei, care vorbește despre istoria europeană, istoria unificării europene. O evoluție de salutat este faptul că am primit o scrisoare din partea domnului Barroso, care, din care rezultă că și Comisia este interesată de acest proiect și că este dispusă să participe la costuri. În procedura de buget 2013 am primit deja o propunere din partea Comisiei, din care rezultă o contribuție substanțială a Comisiei la acest proiect. De ce? Pentru că este corect. Pentru că această structură nu ține eminamente de Parlament și este normal ca și alte instituții să participe, pentru că vor fi vizitatori și de la Comisie și de la Consiliu și iată, vor înțelege că este un loc din, în care se pot informa. Deci este absolut normal ca Parlamentul să nu suporte toate costurile. Costurile au fost uh, reduse cu 2 milioane printr-o decizie a biroului. Baza juridică este clarificată și este și de asemenea clarificat faptul că organele consultative rămân consultative și că toate deciziile sunt luate de birou. Funcția esențială era cea vizată de domnul Zondergaard, dar nu mi-amintesc exact la ce se referea, poate putem rezolva problema bilateral. Doamna, domnul Gaier, politica imobilelor. După cum s-a spus, facem în permanență o comparație între a, vinde, între a cumpăra și a închiria Problema esențială însă este următoarea. Nu trebuie ca clădirile să fie împrăștiate în tot orașul, pentru că dacă acestea sunt împrăștiate în tot orașul, uh, putem, putem să ne întrebăm unde obținem cel mai bun preț pe metrul pătrat. Dar acest lucru are și consecințe negative. Serviciile nu mai sunt la fel de bine interconectate, nu mai pot fi uh, accesate atât de bine, avem o problemă de transport, emisii crescute și așa mai departe. Deci dorim să lucrăm într-un complex de clădiri unitar. Cât vreme ne ținem de principiul acesta, iată, ne confruntăm cu situații care nu sunt optime, pentru că și vânzătorul știe că dorim să achiziționăm clădiri în imediata proximitate a Parlamentului. Lucrăm la strategia noastră pe termen mediu pentru imobile. Există sondări de piață. Nu pot să vorbesc actualmente despre detalii. Nu ar fi deloc adecvat să ofer în acest moment astfel de detalii, dar Vă rog să faceți în continuare propuneri către birou înainte de finalul anului. În primul rând, în ce privește deplasarea altor instituții din clădirea Eastman, apoi professional training și, în al treilea rând, într-o măsură mai mică, a doua creșă pentru Bruxelles și, în al patrulea rând, capacitatea suplimentară a clădirilor. Doamna Andreea s-a spus că nu m-am referit la lifte, la lifturi. Bineînțeles că nu am făcut acest lucru pentru că nici nu s-a pus problema lifturilor, dar o să spun acum câte ceva. Într-adevăr, avem prea puține lifturi, dat fiind numărul de persoane din clădirile noastre. Clădirile noastre sunt gândite pentru mulțimi mult mai mici decât cele actuale. Deci, practic, nu putem să lucrăm cu infrastructura actuală, dat fiind numărul mare de persoane din clădiri. Mai sunt și grupurile de vizitatori care aglomerează lifturile, care aglomerează coridoarele, dar este vorba și despre faptul că clădirile sunt supra-solicitate și de aceea și lifturile sunt supra-solicitate. Avem o infrastructură insuficiente pentru numărul de persoane care ocupă această clădire. Deci avem nevoie de capacități suplimentare, nu numai pentru direcție generală, și avem nevoie și de o altă abordare a grupurilor de vizitatori. Sunt pentru un circuit separat pentru vizitatori care să nu mai ducă prin clădirile principale, ci doar prin aceste structuri noi, Casa Istoriei, Parlamentarii și așa mai departe, fără să ajungă pe aici. Poate că acest lucru se va realiza din 2014 încolo. A doua întrebare din partea doamnei Andreasen cu privire la evaluarea statutului. În ultimii doi ani am avut un grup de lucru a biroului sub președinția doamnei Rodbien, care caută punctele slabe ale acestui statut. Se vorba de statutul asistenților și statutul deputaților. Deci, trebuie să facem adaptări la nivel de implementare. Acest lucru s-a întâmplat în mod continuu în ultimii doi ani, dar acum a venit vremea să tragem linie și să evaluăm cum stau lucrurile. Această evaluare va fi în curând prezentată grupului de lucru, va intra apoi în birou și pornesc de la premisa că rapoartele vor exista până la sfârșitul anului. Deci puteți porni de la premisa că evaluarea va fi făcută până la jumătatea mandatului Parlamentului, iar biroul va trage consecințele de rigoare. Noi, ca administrație, bineînțeles, de asemenea. Îi mulțumesc domnului Balțitis pentru cele spuse. Îi mulțumesc că a zis că recunoaște faptul că noi încercăm să folosim în mod eficient banii și bineînțeles că și deputații și condițiile de lucru ale acestora trebuie să stea în centrul discuțiilor. Acum, vis-a-vis -vis de cantine, da, problema este că avem doar o bucătărie mare și din această bucătărie mare, practic, sunt alimentate toate celelalte puncte. Dar în bucătărie trebuie să fie respectate normele de igienă, deci această bucătărie unică nu poate să fie utilizată de mai mulți operatori. Și de aceea trebuie să ajungem la o situație în cazul în care ne dorim mai multă concurență pe aceste servicii, în care să avem nu o bucătărie, ci două sau trei care să fie operate de diferite firme și astfel avem și concurență pe această piață, să spunem. Avem aceeași problemă la cantine precum în cazul securității, avem 2-3 ofertanți care pot pune la dispoziție capacități de o asemenea dimensiune. Deci nu există o concurență adevărată. Dacă ne dorim o concurență adevărată, ne trebuie mai mulți concurenți, dar ne trebuie și mai multe bucătării care să contribuie la bună desfășurare a lucrurilor. În cursul timpului vom a avea mai întâi două, după aceea trei cantine separate mari care vor fi operate în mod separat, vor putea să fie operate în mod separat. Deci flexibilitatea va crește. Vă mulțumesc și pentru ceea ce a spus cu privire la serviciile lingvistice on demand. Deci vor exista servicii lingvistice atunci când acestea sunt necesitate Bineînțeles, în cazul interpreților, este nevoie de timp suficient în avans pentru angajarea interpreților externi, care de multe ori sunt recrutați cu un an înainte, după care sunt alocați cu, o, cu câteva săptămâni înainte în funcție de necesități. Deci pe termen scurt pot fi făcute multe, dar nu pot fi făcute toate lucrurile. Vom vedea în ce măsură putem și trebuie să lucrăm on demand, astfel încât să nu oferim servicii care de fapt nu sunt solicitate, mai ales de deputați. Doamna Holmeier s-a referit la biroul de voiaj, cum e mai ieftin, cum e mai scump. În răspunsurile mele scrise v-am oferit câteva explicații. Noi credem că există trei categorii diferite de clasă business, trei categorii diferite de clasă economy. Ceea ce e bine este că biroul, să știți că nu face profit de pe urma prețurilor mai mari. Pentru că altfel am putea bănui că umflă prețurile ca să crească profitul lor, dar nu este cazul. Acum, cât privește serviciul de transport, vom intra în birou cu o propunere cu privire la o reformare a serviciilor de transport care să se orienteze în funcție de unele modele din statele membre. Am spus că cred că vom profita de pe urma internalizării. Acest lucru este valabil în domeniul securității, în domeniul informaticii. Cred că serviciul, serviciile de transport va fi unul din domeniile unde vom profita de pe urma externalizării, pentru că timpul de lucru este astfel încât Oamenii lucrează și până târziu seara, deci e foarte greu de coordonat acest lucru cu statutul. Deci iată un domeniu, un domeniu unde un ofertant extern cu ajutorul unui soft specializat va putea să ofere un serviciu mai bun decât cel pe care îl oferim noi acum cu proprii administratori. Sper că am răspuns la întrebările esențiale voi reveni la întrebarea domnului Zodergaard în bilaterală. Vă mulțumesc foarte mult pentru această ocazie. Toate cele bune. Coming here. Vă mulțumesc pentru prezență și vom uh, transmite Consiliului mesajului, mesajul că îl așteptăm și pe secretariatul uh, și pe secretarul general al Consiliului. Cred că am încheiat cu punctul 8 de pe ordinea de zi și nu am nimic de adăugat la diverse. Punctul 10, data următoarei reuniuni, joi, 10 noiembrie, când Curtea de Conturi își va prezenta raportul anual. Vă mulțumesc foarte mult și închei această ședință.